So if you... I introduce. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă invit să vă ocupați locurile pentru a putea deschide această ședință a grupului nostru de lucru referitoare la Fondul European de Investiții Strategice. Prima parte a lucrărilor va fi prezidată de Roberto Gualtieri, în calitate de președinte al Comisiei ECON. Eu, la rândul meu, vă voi prezenta o serie de introduceri, după care voi prezida cea de-a doua parte a lucrărilor noastre. Ne aflăm în pragul adoptării unui regulament care va extinde domeniul de aplicare a Fondului European de Investiții Strategice. E vorba de o inițiativă luată de președintele Juncker în numele Comisiei, odată ce și-a început mandatul, pentru a încerca să um, acopere deficitul de investiții de care suferă Uniunea Europeană de decenii bune. Cum putem veni în ajutorul investitorilor, fie ei publici sau privați, pentru a-i ajuta să mobilizeze fondurile necesare și să îi imprimăm uh, investiției în Europa o soliditate sporită. Ne aflăm așadar în pragul extinderii acestui dispozitiv. Vom trece la o evaluare a ceea ce s-a realizat până acum, dacă Banca Europeană de Investiții și-a desfășurat misiunea cu diligența și eficacitatea dorită, dacă sectorul economic a primit răspunsurile relevante, dacă Uniunea Europeană și statele membre au participat de împrumuturi sau de asistență luată direct sau indirect din uh, Fondul European de Investiții Strategice. Iată despre ce vom discuta astăzi. Trebuie așadar să facem o analiză colectivă, vom beneficia și de explicațiile experților pe care i-am invitat. Putem reține din uh, acest uh, atelier de lucru informații care ne vor fi utile în viitorul apropiat și vom putea așadar să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra extinderii Fondului European de Investiții Strategice astfel încât acest model să se poată aplica și în alte domenii. Mă gândesc aici la dezvoltarea durabilă în țările din vecinătate sau în Africa. Fiind spuse tot acesta, îi dau acum cuvântul lui Roberto Gualtieri, care va prezida ședința până la ora 15, 17 și un sfert 17.30. Domnul Gualtieri, Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Jean, vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest atelier. Pot să vă spun că această întâlnire este transmisă pe internet. Prin urmare, cei care nu au găsit un loc în sală pot urmări pe internet întâlnirea, dar bineînțeles, sunteți bineveniți să rămâneți în sală dacă doriți să rămâneți în picioare. Încă de la început, acest Parlament a urmărit cu mare atenție, a alocat mult timp și uh, multă energie acestui plan de investiții. E vorba de o inițiativă fundamentală menită să abordeze una din principalele probleme ale Uniunii Europene, și anume un deficit considerabil de investiții. Am lucrat uh, intens asupra FC1. Acum trebuie să evaluăm, să evaluăm randamentul acestuia înainte de toate Săptămâna viitoare vom prezenta primul nostru raport de punere în aplicare. În continuare, fiind, suntem colegislatori pentru FC2. Pentru noi nu va fi vorba doar de o prelungire și o majorare de salutat, ci o ocazie de a face ca acest plan să funcționeze și mai bine. Cred că planul merge bine, dar se poate descurca și mai bine. Un alt punct care apare în titlul acestui seminar este deosebit de important, dacă vrem, de pildă, ca, într-adevăr, planul de investiții să abordeze uh, acele disfuncționalități de pe piață pentru a vedea cum putem fuziona sau pune în aplicare un cadru um, mai amplu de investiții strategice, care sunt uh, așadar investițiile care sunt sprijinite din garanția F și, și finanțate cu ajutorul și altor fonduri de investiții este deosebit uh, de important. Vorbim de pildă de fondurile din politica de coeziune cât și despre capacitatea de a mobiliza investiții suplimentare. Iată așadar un subiect de importanță crucială și sunt convins că veți aduce contribuții importante la analizele noastre. Înainte de toate, vom da cuvântul cu raportorilor noștri, care sunt uh, raportorate pentru raportul uh, de punere în aplicare, cât și pentru cel legislativ, după care vom avea invitați care vor lua cuvântul și o dezbatere uh, fără a mai tergiversa, am să-i dau cuvântul imediat domnului Udo Bulman, raportor din partea Econ. Mulțumesc foarte mult, Jean, mulțumesc foarte mult, Roberto, stimați membri, vă urez bun venit tuturor, îndeoseb experților noștri. Suntem deosebit de bucuroși că vă aflați alături de noi și că ați dat curs invitației noastre. Aș dori să vă reamintesc că ne-am bucurat de o majoritate amplă, transpartinică, care a recunoscut însemnătatea acestui fond de investiții. Apărăm ideea și propunerea Comisiei de a prelungi acest fond. Aici sunt pe deplin de acord cu, cu raportorul meu, José Manuel Fernandez, cât și ceilalți raportori care au fost implicați în trecut și s-au aplicat acest, asupra acestui subiect. Am dorit să vedem investiții suplimentare, fiind să bun prietenii ai FC. Știți că prietenii buni nu uh, spun da în permanență, nu sunt de acord cu tot și orice, ci prietenii buni trebuie să critice neajunsurile. Până acum acesta e de fapt și exercițiul de astăzi. Trebuie să vedem ce s-a făcut până acum și ce poate fi îmbunătățit în etapa a doua. Înainte de toate aș dori să vă spun, da, Parlamentul și-a făcut treaba, colegislatorii și-au făcut și ei treaba prin FC1. Am reușit să creăm un efect uh, suplimentar, să punem în aplicare structuri necesare, pentru că statele membre erau mai mult decât reticente în a investi în acest uh, nou vector. Am scos în evidență nevoia de a veni în ajutorul IMM-urilor și așteptam să se pună în aplicare în mod corespunzător noul exercițiu. Dacă aruncați o privire rapidă asupra implementării, din punctul meu de vedere trebuie să recunoaștem, da, la nivel cantitativ a dat rezultate având în vedere volumul prevăzut, care, e clar, e, nu e de ajuns dacă privim uh, cadrul, contextul amplu, dar, din punct de vedere cantitativ, EFSI și-a atins obiectivele. Dacă privim însă indicatorii calitativi, trebuie să facem câteva observații punctuale. Caracterul suplimentar, da, într-adevăr am reușit să atingem acest obiectiv, Poate au existat proiecte care ar fi putut fi finanțate altfel și care poate nu au meritat sau nu au avut nevoie de sprijin din uh, finanțarea europeană. Tabela de bord, uh, am introdus acest instrument pentru a favoriza acele proiecte pe care le doream uh, pentru a face ca economia europeană să fie mai durabilă și să se orienteze înspre viitor. Este folosit îndeajuns acest instrument? Avem îndoieli. Platformele de investiții. Am spus, bine. Nu doar proiectele la scară mare, ci și la, cele la scară medie trebuie să aibă o șansă de a beneficia de sprijin de asemenea. Până în ziua de astăzi, doar câteva platforme de investiții au fost create. Ne, trebuie să ne întrebăm de ce și cum putem să modificăm această realitate. Diversitatea geografică este iarăși o problemă dacă privim nevoile specifice de pildă din centrul Europei, dar și cele ale țărilor din sudul Europei. S-a luat în calcul în mod uh, suficient sau uh, Uh, acoperit uh, tocmai acele obiective stabilite pentru aceia care aveau nevoie de investiții cel mai mult. Transparență. Am dorit să știm ce decizii se iau, uh, în ce context, cu ce justificări, pentru că, în caz contrar, ne lovim de probleme cu felul în care sunt luate deciziile, acele lucruri se aplică și mecanismului de coordonare EFSI și nu în ultimul rând trebuie să Sprijinim regiunile noastre este un punct deosebit de important, atât și pentru colegul meu, Jose Manuel. Acesta scoate în permanență în evidență um, platforma consultativă, sprijinul pentru regiuni și acceptanța de care se bucură instrumentul EFSI. Acest factor poate fi de asemenea îmbunătățit. Sunt doar câteva întrebări uh, pe care Parlamentul le va adresa în două etape. În primul rând în raportul nostru de evaluare la care lucrăm la ora actuală, după care, bineînțeles, în, uh, legislativ, în legislația care se va aplica propunerii Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes să văd ce au de spus colegii noștri și mai ales experții. Să sperăm că vom purta un schimb de opinii interesant. Mulțumesc, Udo. Acum, uh, coraportorul nostru de la buget, José Manuel Fernandes. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Să vorbesc portugheză. Vă mulțumesc, eh, ne mulțumesc eh, experților pentru prezență. Acum un an și jumătate, aproape, ne întrebam dacă va funcționa acest fond și ne întrebam dacă efectul de multiplicare 15 nu era o exagerare, dacă ar ajunge pentru toate statele membre. Iar iată, acum vorbim despre prelungirea fondului, extinderea fondului. Înseamnă că așteptările au fost uh, au fost îndeplinite și uh, chiar depășite, iar în ceea ce privește fereastra pentru investiții, acestea au fost uh, îndeplinite, uh, pardon, se corectează vorbitorul, pentru IMM-uri și, și investițiile au fost îndeplinite în cadrul așteptărilor. O 768 de milioane la nivelul statelor membre Uh, și pentru IMM-uri. Asta înseamnă oare că suntem mulțumiți? Nu, înseamnă că vrem să continuăm pe acest făgaș și chiar și cu regulamentul actual am putea să îmbunătățim executarea și să avem o interpretare adecvată. De multe ori uh, uh, i-am spus colegului Bulman, Bulman dacă, că nu știu dacă vom reuși să îmbunătățim definiția adiționalității, care trebuie să fie interpretată cum trebuie. Acest fond este unul deschis, care necesită un caracter proactiv și nu va înlocui niciodată politica de coeziune și uh, are și un element de coeziune teritorială care se regăsește și în alegerea proiectelor cu uh, acest regulament ar trebui să sprijinim mai multe proiecte mici decât sprijinim. Instrumentul ideal pentru acest obiectiv sunt platformele uh, care nu au fost folosite și nu au fost folosite la nivel transfrontalier. Vă dau exemplul Uniunii Energetice, foarte important de realizat. Și uh, ar trebui a, a trebuit să dăm posibilitatea țărilor vecine să folosească garanția pentru uh, acest obiectiv energetic care ne-ar permite să reducem birocrația și să sporim și să îmbunătățim piața internă. Deci, cu actualul uh, regulament uh, să fie lucrurile pot fi limpezite, dar el ar, ne-ar putea deja permite să facem investiții în agricultură sau în domeniul social, în pescuit și acvacultură, uh, care cred că se vor introduce acum. Vă atrag atenția asupra nevoii de a fi însoțit aceste fonduri de fondurile structurale, de a fi îmbinat cum trebuie. În 2016, 13 uh, miliarde de euro nu au fost uh, folosite în politica de coeziune. Foarte important acest bani pentru teritorii, pentru IMM-uri, investiții, ocupare, tineri, universități, Eh, cercetare și inovare. Sunt importanți acești bani și este important ca la nivelul platformelor să se poată folosi aceste fonduri împreună cu fondurile structurale și să obținem un caracter complementar care ar putea să fie folosit eh, pentru investiții. Eh, sper că vom primi aici informații care să ne ajute să îmbunătățim regulamentul. Dar când vorbesc despre proiecte mici, Uh, nu există un minim în regulament pentru proiectele mici, iar BEI uh, nu dorește proiecte care sunt uh, sub 50 de milioane de euro. Um, o deranjează astfel de proiecte prea mici, dar un proiect de 50 de milioane de euro la Berlin nu e același lucru ca un proiect de cu aceeași sumă la Lisabona. Deci 50 de milioane de euro la Berlin uh, înseamnă altceva decât 50 uh, de milioane de euro ca în alte zone mai sărace de, din Germania. Și iarăși nu este același lucru cu un proiect similar într-o zonă mai săracă din Portugalia. Deci trebuie să se țină cont în, la nivelul executării de interpretare și comis, Comitetul de Investiții trebuie să vadă care este impactul pe care îl are proiectul la nivel local în ceea ce privește pe coeziunea teritorială și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Iar uh, investițiile trebuie să fie transparente și fiecare să-și justifice acțiunile, elementele pozitive și uh, deciziile favorabile care sunt luate. Bineînțeles, eu uh, pun uh, accent pe acest instrument de consiliere, Advisory App, care, uh, care ajută regiunile mai sărace să-și prezinte proiecte și să-și structureze candidatura. Această platformă de consiliere pentru investiții, acest Advisory App, trebuie să aibă legături cu uh, băncile naționale, cu entitățile naționale și regionale, care au același obiectiv și astfel să, să se poată da o mână de ajutor și o, structu- o structurare a proiectelor. Dacă ne uităm la evoluția PIB-ului sau investițiile sunt diferite la nivelul regiunilor și, uh, și la nivel local dacă, decât dacă analizăm investițiile în termen absolut, dar este nevoie de să se țină cont de aspectul geografic și în uh, faptul uh, că toate teritoriile și toate regiuni, regiunile uh, au, facilitat acces, au facilitat accesul la fond prin acest advisory app este un lucru crucial și trebuie să avem acest obiectiv și anume ca fondul să-și aducă contribuția la coeziunea teritorială fără, bineînțeles, să înlocuiască politica de coeziune, așa cum a spus mai devreme, ci să îi se adauge, să se adauge altor investiții. Avem în continuare nevoie de investiții în Uniunea Europeană. Există o lipsă și trebuie să umplem această lacună, această lacună aceste lacune pe piață, trebuie să mergem mai departe cu acest fond, trebuie să se îmbunătățească uh, uh regulamentul, să le ținem până în 2010 uh, și până la 500 miliarde de euro și e nevoie ca la nivelul investițiilor să se interpreteze corect regulamentul și să se înțeleagă bine spiritul acestui instrument. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, José Manuel. Sunt de acord cu tine în ceea ce privește accentul pus asupra platformelor uneori. Sunt surprins de faptul că anumite dispoziții introduse de legiuitor nu au fost, introdus, nu au fost folosite, de pildă cel care face ca contribuțiile naționale să fie pusă în, rela- în relație directă cu pactul de stabilitate și creștere. Există un potențial aici enorm și sper că discuția de astăzi ne va ajuta să vedem în ce fel putem profita la maxim de potențialul acestora. Trecem acum invitații noștri, cărora doresc să le mulțumesc, invitații noștri distinși, doresc să le mulțumesc pentru prezența lor. În primul rând, mi s-a comunicat că trebuie să modific ordinea. Primul uh, vorbitor va fi profesorul Carlos Secchi, coordinator uh, pentru rețeaua TNT din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mă bucur uh, nespus că pot uh, să fiu astăzi aici din mai multe motive. În primul rând, având în vedere importanța și însemnătatea subiectului, dar în al doilea rând, dați-mi voie să îmi amintesc că într-un trecut Uh, îndepărtat am fost vicepreședinte al uh, Comisiei Econ a Parlamentului. Îmi reamintesc așadar de toate acestea și îmi place în mod deosebit prezentarea mea pe care o, puteți vedea pe ecran. Fostă la dispoziție, am să trec foarte repede prin această prezentare, încercând să mă concentrez asupra unor uh, puncte concrete și elemente de noutate. În primul rând, puteți vedea aici felul în care FC a funcționat până acum. Aceste cifre se referă la anul trecut, la sectorul transporturilor, pentru că, având în vedere angajamentul meu actual, coordonator, tentam să mă concentrez asupra acestui sector specific, transportul și infrastructura. Puteți observa că Deși transportul este un sector important în economia europeană, deși are nevoie de investiții în mod considerabil pentru a, a acoperi diverse lacune, mai ales în ceea ce privește infrastructura transfrontalieră, reprezintă doar 16% din uh, investițiile FSI aprobate, 3,6 miliarde cu alte cuvinte, și se ridică la 13% din investițiile mobilizate, 12 miliarde, cu un efect de pârghie în ceea ce privește investițiile nu foarte uh, crescut, având în vedere tipul proiectelor despre care vorbim. Astăzi, proiectele în sectorul transportului includ porturi, mai ales uh, fonduri pentru accesibilitatea porturilor, în cazul Spaniei, de pildă, aeroporturi, um, infrastructură rutieră, șosele. Sunt infrastructuri importante, dar reprezintă, dacă îmi permiteți, partea cea mai ușoară în folosirea EFSI. Există provocări în alte sectoare, uh, materialul rulant, feroviar, Italia, Polonia și Marea Britanie, un exemplu, transporturi de uh, proiecte de transport urban curat, proiecte verzi de transport de marfă, fonduri de investiție în infrastructura de transport, Așadar, o serie de proiecte care au fost acceptate de EFSI, dar aș dori să scot în evidență faptul că pentru noi, pentru DigiMove, EFSI trebuie să fie completat de mecanismul conectarea Europei. De altfel, aici puteți vedea pe următorul diapozitiv date care vă arată situația comparativă între ce s-a făcut uh, cu EFSI în sectorul transporturilor și ce s-a făcut prin intermediul diferitelor inițiative din mecanismul conectării a Europei. Există 29 de proiecte finanțate, 12,5 miliarde, um, distribuția modală, vorbim de multimodal, sectorul maritim, transportul rutier, feroviar și uh, aerian. Mecanismul conectarea Europei evoluează repede până acum. Marea parte a fondurilor uh, disponibile au fost deja alocate. Cred că a fost o decizie importantă pentru a accelera și a grăbi procesul de investiții. S-au aprobat 458 de proiecte, cu alte cuvinte 45,1 miliarde de investiții. Distribuția modală vorbim aici de o pondere considerabilă a sectorului feroviar, care, după cum vă spuneam, nu se prea regăsește în EFSI. Avem căi navigabile interne, transportul rutier, care a fost menținut la un nivel scăzut uh, în mod intenționat, pentru că investiții se pot găsi și altundeva, transportul rutier 6%, maritim 4%, aerian 4%, multimodal 3%. În continuare, dacă luăm o abordare diferită funcție de sectoare și proiect, după proiect există și elemente importante uh, Puteți vedea pe coloana stângă EFSI și pe coloana dreaptă mecanismul conectarea Europei. În cazul EFSI, sprijin pentru echipament mobil și um, transportul, um, sprijin pentru transportul urban durabil, proiecte interesante s-au prezentat aici, platforme de investiții, un subiect care a fost deja discutat, foarte important, având în vedere faptul că uh, ne lovim aici de amploarea proiectelor. care nu este tocmai consecventă cu costurile administrative presupuse de BEI, care se ocupă de punerea în aplicare. E nevoie, prin urmare, să încercăm să um, îmbinăm mai multe proiecte, putem face acest lucru fie de sus în jos, fie de jos în sus, în ceea ce privește abordarea de sus în jos, de pildă, platforma pentru transportul um, ecologic de mărfuri este un caz interesant Vorbim aici de o abordare standard care poate compensa costurile pe care le-ar presupune abordare individuală. În continuare, de jos în sus, vorbim de accesibilitatea porturilor în Spania, consorțiul porturilor din Spania, dacă pot să vorbesc așa, e vorba de o entitate care negociază cu EFSI pentru a atrage finanțare care ulterior să fie distribuită în vederea sprijinirii inițiativei accesibilității porturilor peste tot. Echilibrul geografic poate fi îmbunătățit, mai ales în ceea ce privește nevoile de investiții în țările de coeziune, Efectul de pârghie este unul accesibil, iar în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei, ne-am concentrat asupra coridoarelor TNT, după cum știți, proiectele transfrontaliere și eliminarea blocajelor, cât și finanțarea importantă care s-a alocat unor proiecte de mici dimensiuni, unor priorități orizontale pentru a menține în acest fel un echilibru geografic vorbim aici de subvenții, prin urmare efectul multiplicator este unul mai redus. Doream să să vă atrag atenția, dacă se poate, asupra unei a treia abordări pe care o propunem. Vorbind așadar de complementaritatea puternică care există, după părerea noastră, între EFSI și mecanismul conectarea Europei, propunem, în plus, nu un element nou, nu o alternativă, ci o abordare suplimentară pe care noi o numim îmbinare, blending, și care face parte, face obiectul unei cereri de oferte care va fi publicată astăzi, o veți găsi pe pagina DigiMove. Ideea e de a oferi sprijin prin finanțarea privată și finanțarea datorilor, care poate nu e întotdeauna de ajuns uh, și poate fi îmbinată cu granturile mecanismul conectarea Europei. Există un miliard disponibil Vorbim așadar de o îmbinare a granturilor mecanismul conectarea Europei cu instrumente de finanțare private din partea uh, băncilor naționale sau din partea BEI și EFSI, surse diferite așadar. Chiar uh, granturi din partea Mecanismul Conectarea Europei pot duce la rezolvarea unor uh, obstacole cu care se confruntă o inițiativă și în acest fel să se propună o, um, un proiect solid care poate fi în acest fel uh, aprobat prin intermediul procesului prevăzut în cererea de ofertă. EFSI trebuie folosit acolo unde e posibil, bineînțeles, pentru a spori la maxim implicarea sectorului privat. După cum, puteți, după cum vă spuneam, puteți găsi toate amănuntele pe pagina DigiMove. Termenul limită este 14 iulie și noiembrie 30. Iar pentru a conchide, domnule președinte, credem că este un test foarte important, e un element nou și, după cum vă spuneam, e menit să completeze EFSI și CEF și sperăm și sper că și dumneavoastră sunteți de acord că vom dobândi suficientă experiență în urma acestei cereri de oferte pentru a putea relansa această inițiativă în următorul cadru financiar. Vă mulțumesc foarte mult! I would like to ask all speakers to try to stay. Vă rog frumos să vă respectați timpul alocat de 10 minute. Și acum dau cuvântul domnului Figueiretu, președinte executiv al Instituției Financiare de Dezvoltare din Portugalia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație, stimați membrii Parlamentului European. În primul rând, Vreau să vă spun că am o, o prezentare foarte scurtă. Vreau doar să vă prezint câteva idei uh, principale. Ne vom concentra pe fereastra IMM-uri a EFSI și, și o să vă prezint modul în care băncile de promovare și cei care se ocupă de finanțarea IMM-urilor de mult timp, nu numai în Europa, ci și în alte părți ale lumii, ale lumii uh, văd această chestiune. O să vă prezint uh, pe scurt, câteva diapozitive despre motivul pentru care am instituit o, o institut de promovare în Portugalia. Acesta este un proces incipient, iar motivul pentru care a fost ușor, ca și în alte părți din Europa, este că avem o economie bazată pe IMM-uri, deci 99, peste 99% dintre companiile uh, din Portugalia sunt IMM-uri ca și în alte părți în Europa și în alte părți în lume. Aceste companii sunt o sursă de inovație plus valoare și așa mai departe, iar problema în Portugalia ca și în alte țări, iar asta uh, nu este doar o problemă care afectează țările din sudul Europei, ci afectează țări din întreaga Europa în mai multe grade. Deci este o chestiune de statistică, nu doar o evaluare calitativă, este faptul că foarte multe companii se confruntă cu lipsă de capital și cu lipsă de finanțare pe termen lung, ceea ce duce la o problemă economică de generare de flux, de, flux de Uh, lichidități pentru a stimula inovarea, iar asta s-a spus pe bună toate de către raportori și știm cu toții că aceasta într-adevăr este problemă. Mă folosesc de acest element pentru că noi avem o problemă și anume că multe dintre IMM-uri, dar și cele în dimensiune medie, dar mai ales cele foarte mici, uh, le, își în loc să se concentreze pe inovație, nu fac decât să plătească ratele dobânzii finan- finanțatorilor. Deci, în loc să fie mai inovatoare și să-și îmbunătățesc capacitatea de a fi concurențiale, iată ce fac. acestea fiind spuse, avem uh, niște date în ceea ce privește activele, după cum vedeți, uh, capitalul la nivelul IMM-urilor reprezintă un procent asemănător ca altor țări europene, dar ce ne dăm seama este că noi plătim uh, dobânzi mai mari în medie decât alți, alte țări europene, ceea ce înseamnă o problemă. Probabil s-ar putea face la studii în alte țări și situația ar fi similară. Dar iată, de asta am uh, hotărât uh, lansarea, instituirea unei instituții de promovare care funcționează. Ne-am concentrat foarte mult mm, pe datorie, dar nu numai, chiar dacă, bineînțeles, datoria este o problemă întreaga Europa, dar și pe capitalizare, deci pe obținerea de capital, de o soluție de finan- finanțare și așa mai departe. Și noi eh, suntem în contact cu intermediarii financiari, eh, publici, eh, privați și publici fonduri de garantare, de, de capital și așa mai departe. Nu se vede foarte bine, dar aceasta este o cartografiere a planului nostru strategic și, după cum vedeți, avem, uh, avem activități notificate unde avem uh, fonduri uh, centralizate și cele nenotificate unde gestionăm alte fonduri și uh, EFSI și uh, BER, în, în în fereastra anterioară a, avea mers și cum bine s-a spus, una dintre îmbunătățirile care ar fi binevenite pentru, următorul, pentru următoarea etapă este promovarea în țările care sunt de coeziune sau regiune de coeziune capacitatea de a folosi ambele surse de finanțare pentru uh, a avea un efect de pârghe în ceea ce privește banii contribuabililor și nu știu dacă puteți vedea dar uh, acolo, pe diapozitive, există niște punctulețe și atât pe partea de notificate și nenotificate avem prezența lui EFSI. Acesta este planul strategic. Avem deja gestionarea fondurilor structurale și activitățile de creditare. Acum avem o facilitate de 500 de milioane de euro, iar EFSI pentru a folosi și Cosme și Erasmus 2020. Trec foarte rapid acum la concluzii și la recomandări. În două diapozitive aici pe care vi le prezint, prezint pe scurt, pe urma observațiilor noastre de la poziția de început și în ceea ce privește datele pe care le avem, le-am primit de la colegi, am ajuns la concluzia că există câteva provocări în ceea ce privește viitorul lui EFSI și motivul pentru care Comisia, Parlamentul ar trebui să meargă mai departe pentru extinderea capacității acestor instrumente. Prima provocare a fost deja ridicată și se discută mult la ora actuală este o uh, capacitate de suficientă. Deci suficienți bani, s-a spus deja că în pereastra IMM-urilor cererea există, ceea ce înseamnă că companiile mici și medii caută fonduri pentru a își îndeplini obiectivele strategice ale Uniunii Europene, bineînțeles, altfel nu ar fi folosit acești bani. Deci salut propunerea Comisiei de a majora din septembrie bugetul, dar provocarea subzistă, și anume că trebuie să avem suficiente resurse la dispoziție pentru ca lucrurile să avanseze. Dar pe lângă asta există și și s-a spus asta deja, există o provocare, următoarea provocare, și anume de a folosi acești bani însă în egală măsură de a folosi rețeaua de instituții existente care, se, care funcționează pe teren și care cunosc, cunoaște foarte bine situația micilor companii la nivel regional și local și știu foarte bine ce fac antreprenorii, ce se întâmplă. Iar noi, la nivel european, a trebui să vedem, uh, să folosim aceste rețele existente decât să, să creăm uh, macroinfrastructuri care uneori nu știu pur și simplu ce se întâmplă la, pe teren și în termen de eficiență este mult mai puțin eficient să se canalizeze banii uh, prin astfel de uh, structuri, mac, macrostructuri, chiar și prin cele mai eficiente bănci la nivel teritorial, aceasta nu este tot timpul cea mai bună modalitate de a rezolva neajunsurile. Iar a doua provocare despre care s-a vorbit deja este cum să se aducă și să, să se discute și să se măsoare adiționalitatea în ceea ce privește folosirea fondului. Vreau să vă spun că eu sunt membru al unui, unei comisii de lucru a Băncii Mondiale privind finanțare finanțarea și vrem să punem la punct o formulă care să fie aplicat, aplicată în întreaga lume privind adiționalitatea. Este vorba despre o problemă mare nu numai în Europa, ci în toată lumea. Trebuie să vedem cum putem defini adiționalitatea odată și pentru totdeauna și să o acceptăm, pentru că una dintre problemele care se pune este că băncile sau instituțiile de garantare, băncile promo- promoționale, folosesc acești bani pentru a avea noi surse de finanțare pentru IMM-uri și pentru companiile mediu spre mare sau, sau uh, pur și simplu doar înaintează bilanțul și uh, să folosesc acest bani pentru provocări sau aceasta este într-adevăr problema cu care ne confruntăm acum. Iar apoi în ceea ce privește ce am spus mai devreme la nivel de provocări, cred că există nevoia de a, de a consolida capacitatea de coordonare uh, la, la nivel uh, BEI cu nivel, uh, la nivelul jucătorilor uh, actorilor regionali și locali trebuie să existe o entitate de, care, bineînțeles, uh, care să asigure coordonarea cu partenerii locali. S-a spus deja de către raportor acest lucru, adică să, să există o adevărată acoperire teritorială și regională și să ne asigurăm că acești bani, banii contribuabililor europeni, ajung în toate regiunile unde există antreprenori care au proiecte ce ar uh, putea să fie finanțate în conformitate cu obiectivele Uniunii. Acest lucru este foarte important și din perspectiva politicilor. Asta este părerea mea. Și asta mă aduce iar la ideea că trebuie să folosim ce avem cu succes, deci instituțiile, instrumentele de promovare și financiare, că toate le creăm soluții noi pentru lucruri care, care, sunt, uh, care funcționează bine și care au fost deja testate în programele finanțare uh, anterioare și câteodată pur și simplu uh, reinventăm lucruri pentru a crea competențe mici și se inventează lucruri. Același lucru se întâmplă și în organizația mea se reinventează roata când lucrurile ar putea să funcționeze mult mai simplu, iar aceasta este provocarea, simplificarea și folosirea instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Iar, um, în final, vreau să fac niște recomandări în ceea ce privește provocările. Bineînțeles, prima provocare este să ne asigurăm că există suficienți bani pentru EFSI. Și aici, aceasta este o chestiune pe care o discutăm acum, iar pentru fereastra IMM-uri mai ales este important acest lucru și în al doilea a doua recomandare este că ar trebui să există o recomandare foarte clară în ceea ce privește folosirea instituțiilor existente, atât a celor de, de, prom- de promovare, de garantare, fonduri uh, de capital, uh, parteneri și așa mai departe. Până la urmă, una dintre uh, rețele, cum ar fi consultanța, de pildă, au capacitatea de a face ca cererea să fie și mai puternică acesta este al treilea punct. Efectul de pârghie este important aici, dar nu este cel mai important și, și că și că și că efectul de multiplicare este de 30-40 de ori, dar că dacă pur și simplu oferim o garantare pentru de 2% ca um, rată maximă, avem deja o multiplicare de 50 de ori, ceea ce nu înseamnă că folosim banii cum trebuie. Deci cred că ar trebui să se rezolve această chestiune. Și apoi, adiționalitatea trebuie să fie prez, uh, prezentă și evaluările ar trebui să țină cont și de acest aspect calitativ iar obiectivele de politici ale Uniunii Europene în ceea ce privește conceperea instrumentelor să țină cont de aceste lucruri. Iar unul dintre lucrurile pe care le observăm pe teren este că uneori avem uh, produse distribuite de, de grupul BEI la nivel macro. Iar uh, noi trebuie să demarăm lucrurile la nivel local și acolo e nevoie de asistență de stat și uh, și um, uh, instrumentele BEI și așa mai departe, toate acestea intră la conformitate și ar trebui să ne dăm seama că la nivel local avem mari probleme cu, uh, cu, distribu- cu distribuția. Nu știu care este soluția, poate că asta nu intră între competențele mele, dar iată, nu în ultimul rând, simplificarea. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc. Uh, Așteptăm cu interes să aflăm mai multe detalii despre această adiționalitate. Am încercat să, de, să dăm și o definiție, este o sarcină destul de dificilă, dar oricum este un element foarte util și foarte important. Următorul uh, vorbitor este domnul Bernard Zagmeister, care este președintele Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare. Vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Oh, sorry. Uh, so, uh, thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, stimați uh, membrii ai comisiei, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi foarte mult pentru invitație. Anul acesta, asociația noastră își celebrează cea de-a 38-a aniversare și uh, Colaborăm foarte mult cu organizațiile europene. Avem uh, membrii care sunt uh, organizații non-profit, care sunt uh, independente economic. Avem și instituții private, dar și publice. Un alt lucru foarte important este că toate instituțiile membre ale asociației noastre au aceleași obiective ca și Uniunea Europeană când vine vorba despre schemele de garantare, și anume promovarea inovării, creșterii și locurilor de muncă. Cam 25% dintre membrii noștri au contribuit la obiectivele care au fost uh, stabilite. 84% dintre investițiile planificate în uh, cadrul EFSI au fost deja mobilizate. În acest fel, aproape 400 de mii de IMM-uri au fost sprijinite, iar 25% sunt clienții membrilor noștri. Știm cu toții că accesul la finanțare reprezintă principala provocare, mai ales în ultimul deceniu, îndeosebi cerințele sporite de siguranță reprezintă un obstacol atât din punct de vedere cantitativ și calitativ. Bineînțeles, uh, un efort îl reprezintă și evitarea riscurilor prin reglementarea băncilor care trebuie să își pună deoparte o rezervă de capital. Discutăm de asemenea și despre termenele tot mai scurte care derivă din această reglementare. Prin urmare, doar intervale foarte scurte de finanțare pot fi puse la dispoziție, lucru care creează îngrijorări considerabile pentru IMM-uri, îndosebi când acestea vin cu proiecte inovatoare care au nevoie de un timp de derulare mult mai amplu, se confruntă așadar cu tot mai multe dificultăți pe piață. În continuare vine și situația Um, dobânzilor scăzute, marja băncilor este una foarte redusă și presiunea considerabilă, deosebi în ceea ce privește proiectele de mici dimensiuni, băncilor nu le mai este posibil să realizeze um, procese costisitoare de due diligence. Prin urmare, companii inovatoare de tip startup nu mai pot beneficia de finanțare din partea băncilor. Pentru noi, uh, fereastra alocată IMM-urilor în cadrul EFSI este deosebit de interesantă, iar aici salutăm în mod deosebit sau apreciem considerabil cooperarea cu grupul BEI, îndeosebi EIF, Fondul European de Investiții, cât și proiectele, programele COMSE și ENOFIN. Acestea sunt folosite considerabil de către noi 16 membri din 13 state UE au semnat uh, contracte în cadrul EFSI prin aceste instrumente de garantare. Avem însă o experiență amplă și înainte de EFSI au existat instrumente asemănătoare pe care le-am folosit uh, considerabil. Iată de ce am salutat în iulie 2016 deplasarea a 500 de milioane din uh, fereastra inovare și infrastructură înspre fereastra IMM-uri Dorim așadar să vă încurajați să continuați cu această inițiativă de a, aproape de a dubla fondurile. Noi am realizat un sondaj în cadrul membrilor noștri și am constatat că aproape 3 miliarde de euro din programele Uniunii vor fi necesare până în 2020. E o îngrijorare pe care doresc să o exprim ca și în următoarele luni să vedem dacă această nouă ofertă, nou formulată, corespunde într-adevăr nevoii. Pentru că avem, de pildă, o idee în ceea ce privește garanțiile solicitate, dar nu garanțiile directe. Asociația noastră a solicitat realizarea unui studiu la KPMG Italia, care tocmai a fost uh, prezentat. Am făcut o comparație între efectele diferite pe care le au cele două canale de distribuție a acestor instrumente de garantare, garanțiile directe la bănci sau garanțiile retroactive sau counter guarantees la instituțiile naționale și regionale de garantare. Ce efect au avut așadar pe piață? Am uh, ajuns la o serie de concluzii importante care au fost discutate de membrii noștri și anume garanțiile, contragaranțiile au efecte considerabile asupra ocupării forței de muncă, asupra creșterii la nivel național și regional, mai ales dacă sunt combinate cu programele de sprijin regional, iar garanțiile directe au uh, un efect asupra celor proiecte relevante pentru întreprinderi. Noi aici uh, mizăm îndeoseb pe efectele macroeconomice. Duce de asemenea la o folosire mai judicioasă a mijloacelor publice, a fondurilor Uniunii Europene, pentru că acestea sunt îmbogățite cu fonduri naționale, creează în acest fel un efect de pârghie sporit. Un alt factor important îl reprezintă uh, de asemenea, faptul că toate instituțiile de garantare, atât naționale cât și regionale, sunt bănci. Prin urmare, există uh, un efect uh, care împiedică uh, distorsiunea și dispersarea pe piață. Având în vedere efectele macroeconomice contra garanțiile, uh, spre deosebire de garanțiile directe, ar trebui să fie preferate, astfel încât putem profita de pe urma acestor consecințe favorabile. Poate fi vorba de măsuri, de pildă, acolo unde garanțiile uh, presupun o contribuție, precum la Enofin, ca contragaranțiile să fie ceva mai uh, economice. În acele cazuri unde instrumentul uh, de garantare european nu are costuri, precum la COSME, ar trebui să fie luat în calcul în procesul de alegere a intermediarului, iar contragaranțiile ar trebui să ajungă asupra instituțiilor naționale și regionale de garantare. Alte propuneri, de pildă, în ceea ce privește COSME, pragul prevăzut de 150.000 de euro ar trebui majorat sau chiar eliminat, pentru că este o delimitare complicată la ora actuală între proiecte inovatoare și non-inovatoare, care tocmai uh, trebuie clasificate pornind de la acest prag, după care dezvoltarea programelor ar putea să fie simplificată în mod considerabil. De asemenea, obligațiile de raportare ar trebui să fie echilibrate între nevoia de transparență și um, condițiile impuse, așa cum am um, amintit și antevorbitorul meu, aș dori uh, să scot în evidență abordarea juridică diferită între, între garanții și garanții directe, aceasta ar trebui să fie de asemenea eliminată. Pentru a conchide, doresc să scot în evidență faptul că ne bucurăm că se ia în calcul un FC 2.0 pentru că instrumentele de garantare protejează bugetul și au un efect de pârghie. Doresc de asemenea să scot în evidență faptul că cooperarea atât cu Comisia cât și cu grupul BEI cât și cu intermediarii financiari pe care eu îi reprezint, funcționează într-un mod excelent și doresc să le mulțumesc din suflet acestor instituții. Doresc de asemenea să fac o observație și anume cum că uh, pur și simplu privind uh, efectele de pârghie considerabile nu e de ajuns, trebuie să le coordonăm și cu un impact macroeconomic, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, sprijinirea unor proiecte inovatoare care duc la creșterea uh, economiei și creează locuri de muncă. Aici dorim să vă recomandăm ca, în în ceea ce privește instituțiile intermediare de garantare la nivel național și regional, să, um, ca acestea să joace un rol, să aibă o pondere mai mare. Vă mulțumesc și aștept cu mare interes discuția. Merci, monsieur. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei uh, Catargina Diamara Rucildo, director general uh, la Institutul uh, pentru Finanțarea Dezvoltării Regionale din Polonia. Domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit posibilitatea de a vă împărtăși experiența noastră cu privire la utilizarea Fondului European pentru Investiții Strategice. Eu aș vrea să mă concentrez uh, mai mult pe perspectiva celor care propun proiecte și pe legătura practică cu alte opțiuni de finanțare, atât uh, publice cât și comerciale. În mod clar, există un răspuns pozitiv din partea intermediarilor, mai ales a celor care lucrează cu Fondul European uh, pentru Investiții pe componenta pentru IMM-uri. De fapt, uh, ei apreciază procedura de contractare și modul în care își pot uh, structura produsele pentru piață. Ei consideră că există o flexibilitate mare care îi ajută să acopere cererea de pe piață. Salutăm de asemenea faptul că există o vizibilitate a anumitor uh, elemente care trebuie consolidate și îmbunătățite în continuare. În primul rând, uh, această facilitate ar putea să funcționeze pe termen mai lung. Multe proiecte sunt destul de complicate și au uh, componente de inovare care astfel că durează mai mult de trei ani. Unele proiecte au fost puse în așteptare la BEI pentru că nu se știa cum și dacă vor putea fi finanțate pe termen mai lung. Mm, um, este adevărat că e nevoie de simplificare suplimentară la nivelul EFSI. Avem nevoie de clarificări în ceea ce privește parteneriatele public-privat și implicațiile în ceea ce privește ajutorul de stat Uneori acestea sunt blocaje care nu pot să fie depășite de niciuna dintre părțile implicate în proiect și fără soluții la aceste probleme, multe proiecte care au acest element de adiționalitate ajung să nu fie finanțate. Avem și o solicitare și anume de a crește transparența cu privire la amendamentele care vor fi făcute și momentul în care vor fi prezentate acestea. Am primit uh, informații sporadice că se va elabora ceva, dar nu se știe clar și promotorii de proiecte nu au o vizibilitate referitoare la momentul uh, și locul în care se vor disemina informațiile. În general, informațiile sunt uh, transmise prin intermediul statelor membre. Reprezentanții statelor membre uh, din ministere au uh, acces la informații, apoi le transmit băncilor comerciale și celor care propun proiecte, dar fluxul este unul destul de îndelungat, de aceea o transmitere mai directă a informațiilor ar fi binevenită. Acum, în ceea ce privește alte evoluții posibile, în primul rând, uh, se pune problema adiționalității acestei componente pentru IMM-uri. Nu se știe exact uh, cum funcționează această adiționalitate, pentru că există mai multe niveluri ale definiției și de aceea aș fi foarte precaută în acest uh, sens. Pentru că există acele prevederi legate de ajutorul de stat uh, și pentru că există anumite uh, posibilități uh, flexibile oferite de EFSI, se ajunge la instituțiile comerciale financiare. Și apoi există un proces birocratic prin care se ajunge și la promotorii de proiecte. Pe de altă parte, există proiecte operaționale care sunt mult mai dificile din cauza regulamentelor aplicabile și ar trebui să existe o cheltuire a instrumentelor uh, financiare, în special fonduri structurale europene. Deci dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, în planul Juncker uh, există foarte multe um, beneficii imediate și odată ce uh, Fondul European pentru Investiții Strategice se va fi terminat, proiectele vor fi mai greu finanțate. În 2018 va exista o revizuire și țările vor fi întrebate cum au cheltuit fondurile structurale. Deci există un uh, potențial uh, mare de a acumula mai multe surse de finanțare din fonduri europene, din mai multe surse. Deci putem să cumulăm uh, fondurile sau uh, se pot aduce noi, se pot găsi noi posibilități ca fondurile să fie alocate pe piață. Acum, în ceea ce privește consolidarea capacității hapului consultativ de a oferi consiliere pentru proiecte. Există deja anumite practici pe piață uh, Uh, cu privire la parteneriatul public-privat sau analiza cost-beneficii. Dar dacă ne uităm la complexitatea uh, dezvoltării proiectelor și ingineriei financiare, a proiectelor care doresc finanțare prin planul Juncker, atunci aceste, aceste probleme nu sunt încă um, abordate în mod corespunzător. De aceea este nevoie de proiecte mai specifice, mai uh, bine adaptate și de clădirea de capacități în consecință. În practică, am auzit de la mai mulți beneficiari de proiecte că nu au fost informați că pot să meargă la acest uh, hub uh, consultativ pentru investiții pentru că proiectul nu este bine pregătit. Dacă te uiți însă la pagina de internet, ve, uh, vezi că um, ar trebui să existe acea componentă de clădire de capacități. Deci, practic, promotorul de proiect discută direct cu reprezentantul BEI și nu primește informații despre posibila consiliere pe marginea proiectului în caz că ceva nu funcționează așa cum trebuie. Deci cred că ar trebui să dezvoltăm mai mult în acest sens al uh, consolidării de capacități pentru că e nevoie de finanțare și acolo, dar ceva nu funcționează bine în teren. Apoi este nevoie de o mai mare aliniere între fondurile structurale europene și planul Juncker în ceea ce privește condițiile de eligibilitate. Dar trebuie o mai mare aliniere și cu alte surse de finanțare. S-a întâmplat uh, ca promotorii de proiecte să fie informați uh, că ar fi mai bine să elaboreze două cereri separate, o cerere de finanțare pentru planul Juncker și o alta separată pentru o altă sursă de finanțare, pentru că există încă probleme cu eligibilitatea anumitor elemente de cheltuieli. Deci dacă vorbim aici despre adiționalitate în sensul uh, aranjamentelor uh, financiare, uh, de fapt, nu e nimic adițional. Este un flux de bani separat care trebuie să fie gestionat separat și care necesită depunerea unei noi cereri de finanțare în baza unor reguli diferite. Apoi este nevoie de o mai bună comunicare în ceea ce privește opțiunile de blending, adică de accesarea finanțării din mai multe surse. Putem găsi aceste informații Uh, și în raportul de anul trecut privind um, FC. Oricum, uh, vor, exista, vor veni și mai multe informații și orientări. Avem deja uh, câteva orientări um, legate de Fondul European de Dezvoltare și folosirea împreună cu EFSI, dar altfel nu există informații foarte precise Există doar niște scheme cu niște săgeți și niște casete uh, care ilustrează fluxul financiar care merge într-o direcție sau alta. Acesta este doar începutul uh, unui proces de clădire de capacități uh, pentru elaborarea fluxului financiar al proiectului. Deci comunicarea trebuie să fie mult mai profundă. Știu din experiența mea că instituțiile europene nu sunt în favoarea uh, unor exemple concrete, practice, pentru că situația diferă de la o țară la alta. Dar până la urmă totul rămâne la latitudinea consultanților și interpretării acestora. Apoi, este nevoie de o mai mare transparență în ceea ce privește criteriile de selecție a proiectelor uh, și condițiile de finanțare. Îmi amintesc că în martie anul trecut uh, discutam aici uh, același subiect și până acum nu s-au făcut progrese. Am auzit chiar cazuri în care planul Juncker este prezentat uh, drept același tip de finanțare ca cel acordat de BEI, doar că volumul este mai mare pentru un singur proiect. Din câte înțeleg, nu asta încercăm noi să realizăm. Poate că ar trebui să fie mai mult o finanțare promoțională, poate că ar trebui să se dea uh, alte garanții suplimentare, dar dacă vrem să fim mai inovatori și să nu ne concentrăm doar pe infrastructură, nu trebuie să uh, ne concentrăm doar pe partea de finanțare, ci trebuie să apelăm și la alte opțiuni de uh, risc. Dacă ne uităm la abilitățile BEI, există multe opțiuni uh, de risc deci poate că sistemul general de evaluare a riscurilor uh, la nivelul BEI nu funcționează cum trebuie sau poate că ar trebui să existe ceva separat pentru proiectele finanțate din planul Juncker. Așadar, uh, trebuie să se propună în mod transparent uh, mai multe opțiuni de risc. Am spus deja aceste lucruri. What we were doing at my time of EIB, building first financial instrument. Dar oricum uh, trebuie să se mm, pună accentul pe anumite opțiuni uh, de risc pentru anumiți uh, intermediari, dar oricum există mai multe posibilități. De asemenea, o mai bună comunicare cu beneficiarii de proiecte cu privire la procesul de selecție. Ar trebui să închei Președintele, da, vă rog, doamnă, să încheiați. Mesajul dumneavoastră este clar. Și oricum uh, ne încurajați foarte mult cu mesajul dumneavoastră. Mulțumesc, atunci am să închei aici. Mulțumesc uh, pentru această prezentare mm, atât de plină de inspirație uh, pentru BEI, pentru Parlament și pentru Consiliu cu siguranță. Îi dau acum cuvântul doamnei Suzana Harghitai, care este director în cadrul BERT pentru uh, cofinanțare și instrumente financiare din fonduri europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bank. Uh, EBRD is majority owned by BERT este o bancă deținută mare parte de statele membre și BEI, iar în urmă cu 25 de ani am hotărât să investim în Europa Centrală și de Est nu suntem prezenți în toate statele membre, dar în 12 și poate e relevant și nu facem parte din EFSI, uh, e un pic o perspectivă din interior, din afară. Da, uh, o secundă. Foarte bine, trecem la următorul diapozitiv. Aș dori să vă prezint într-un minut ce facem noi altfel. Înainte de toate, noi lucrăm la nivel local. Cu alte cuvinte, în aceste 12 state avem uh, în jur de 110 bancheri și consultanți pentru IMM-uri, 90% din investițiile noastre între țări uh, pornind de la Cipru, Grecia până la Letonia, Estonia sunt în companii locale și afacerile noastre se desfășoară la nivel local. Mulți uh, colegi vorbeau de proiecte mari. proiectele noastre preferate sunt undeva în jur de 20 de milioane de euro pentru că clienții locali ne cer asemenea proiecte. În al doilea rând, noi ne finanțăm bilanțul. Încă de la început am fost încurajați să ne asumăm riscurile în propriul bilanț. Ne plac riscurile. Dacă vă spuneam deja că am, avem o cotă de capital în băncile elene, cred că deja înțelegeți mai bine despre ce vorbesc. Un uh, caracter adițional înseamnă un caracter suplimentar față de finanțare uh, comercială. Nu pot să fac așadar ce face Unicredit pentru că uh, acționarii dumneavoastră vor veni să-mi spună că îi exclud de pe piață. Încerc așadar să fac ceva diferit. Dacă lucrez cu clienții mei, trebuie să-i încurajez, trebuie să uh, acorde împrumuturi IMM-urilor, dacă lucrez cu bănci, trebuie să meargă în afara pieței de capital, trebuie să găsească antreprenori femei, trebuie să facă ceva diferit. Berg lucrează de asemenea asupra reformării sistemului de investiții și am să vă spun câte ceva. Și despre asta cred că e important pentru EFSI să încurajeze serviciile de sprijin care pot uh, fi acordate investițiilor structurale, să îmbunătățească în acest fel mediul de investiții, cel puțin în cele 12 țări despre, țări despre care vorbeam. Noi uh, ne ajustăm instrumentele, nu lucrăm în serie, ne ascultăm clienții, oferim sprijin IMM-urilor, pe teren lucrăm cu consultanți la fața locului, sprijinim industriile creative să-și uh, elaboreze planurile de marketing, de investiții, sprijinim femeile să-și lanseze afacerile, de asemenea colaborăm și cu bancherii. Anul trecut, 33% din investițiile noastre au contribuit, de pildă, la inițiative de mediu. Noi urmărim ca această cotă să se ridice la 40%. Trebuie să vă spun că, în ceea ce privește sprijinul acordat imemorilor, acesta vine din banii noștri, cu alte cuvinte, profitul făcut rămâne în cele 12 state membre, E vorba de granturi de asemenea non-EU, pentru că așa stau lucrurile, nu avem finanțare, nu avem acces la uh, finanțare UE. După cum vă spuneam, suntem activi în 12 din cele 28 de state membre. Unul din colegii dumneavoastră și eurodeputat din România m-a întrebat, dar Suzane, de ce nu faci mai mult? Și sunt două motive justificate. În primul rând, avem nevoie și voi ajunge acolo, trebuie să primim proiecte pregătite proiectele de parteneriat public-privat, de infrastructură, de IMM-uri trebuie să fie deja redactate. În al doilea rând, după cum vă spuneam, mandatul nostru este să deschidem calea altora și eh, care să reproducă experiența noastră. Care sunt punctele asupra cărora ne concentrăm? Nu ne concentrăm asupra tuturor elementelor, ci eficiența energetică, de pildă, mobilitatea urbană durabilă, participarea mm, <coughs> uh, sectorului privat în infrastructură. Nu ne concentrăm așadar asupra tuturor elementelor, trebuie să avem investiții țintite, însă investim și ne asumăm riscul direct al clienților, încă o dată oferind garanțiile firești, putem face mai mult. Bineînțeles, e vorba de mai puțin de 10%, am privit analiza, am privit finanțarea noastră, mai puțin de 10% are, au garanții suverane. Colaborăm cu fondurile europene structurale și de investiții, lucrăm la ora actuală, gestionăm un fond de împrumuturi de 120 de milioane, încercăm să creăm un efect de pârghie și cu fondurile noastre, dar e foarte greu, e foarte greu să depășim toate obstacolele care ne apar în cale. Încercăm să structurăm fonduri de capital în Lituania, încercăm să consultăm, să oferim consultanța autorităților de acolo, însă încă o dată suntem cumva membri din interior, dar de din afară, petrecem mai mult timp ocupându-ne de relațiile interinstituționale decât oferim consultanță în ceea ce privește structura acestor fonduri. Și da, într-adevăr, după cum spuneați, ne ciocnim când vine vorba de EFSA, EFSI. Da, a fost uh, întâmplător pentru că ne lucram la finanțarea unei autostrăzi în Slovacia, încercam să o finanțăm cu BEI, uh, am colaborat îndeaproape în Grecia asupra unor tranzacții cu risc sporis, sporit și B și-a asumat un risc crescut acolo, um, a oferit garanții unor uh, împrumuturi fără de care băncile nu ar putea oricum să acorde împrumuturi. Am colaborat foarte bine cu Fondul European de Investiții, uh, în fiind, uh, investind în fondurile de capital, analizăm la ora actuală posibilitatea de a investi în proiecte în România, în Grecia, proiecte de telecomunicații, care ar fi finanțate asumând un risc obișnuit. Însă vă interesează cu siguranță următorul diapozitiv. Credem că împreună putem face o deosebire. Ar schimba impactul EFSI? Nu, dar putem face o deosebire. Spuneam că vorbim deja cu serviciile care oferă sprijin uh, structural. Am putea să facem așadar uh, o inițiativă comună în aceste 12 țări în uh, ceea ce privește rezoluția împrumuturilor neperformante, Uniunea Piețelor de Capital. Avem o legătură foarte bine cu Polonia, România și Croația. Trebuie de asemenea să colaborăm în ceea ce privește reforma politicilor pentru a promova eficiența energetică, legislația ESCO, de pildă. Trebuie să întărim participarea sectorului privat la infrastructură. Știu că e o alegere de politică, dar am dorit să promovăm această inițiativă. Colaborăm asupra unui program pe care putem să îl punem în aplicare împreună în aceste țări. Platformele de investiții. Cred că aici putem face mai multe. Uh, Răspunsurile pe care le-am primit uh, arată că ar fi extraordinar să existe o platformă europeană, dar țările cu care colaborăm noi spun că și-ar dori să existe o platformă națională, pentru că se simt pierduți atunci când există o platformă europeană. Asta pentru că, în, așa, în acest fel, accentul pus pe țara lor ar fi unul sporit, iar riscurile, încă o dată, pot fi distribuite de-a lungul uh, Europei, însă riscurile ar fi specifice la nivelul țării sau regiunii și putem introduce în acest fel finanțatori specifici dacă le prezentăm exact gama de riscuri vizate. V-am adus două exemple unde cred că trebuie să lucrăm cu EFSI. În primul rând, eficiența energetică, fie că e vorba de eficiență energetică la nivel municipal sau IMM-uri și corporații și cred că puteți face acest lucru fără datorii la nivel național Um, ați observat că nu vorbim foarte mult de actorii naționali pentru că nu lucrăm cu ei, lucrăm cu băncile comerciale și dorim să aducem fondurile din partea lor în aceste platforme. Încă o dată orașele inteligente. Acestea pot fi finanțate la nivel comercial, recurgând la EFSI, recurgând la finanțare din partea BERD, de asemenea, dacă sunt uh, promovate și sprijinite cu ajutorul autorităților naționale de promovare, puteți folosi și finanțarea privată. Aici uh, vă oferim uh, sprijin pentru pregătirea proiectului și, bineînțeles, finanțare. Discutăm de asemenea despre finanțare directă cu colegii de la BEI. Putem să ne asumăm o cotă directă de capital în anumite companii. Ei pot să vină cu finanțare tip mezanin și există instrumente care ne permit să umplem lacunele care există în aceste țări în acest fel putem structura tranzacțiile și investițiile negociem cu hubul de consultanță pentru investiții în Europa, cum putem oferi consultanță micilor întreprinderi, ei ne-au rugat să luăm acest element în calcul, iată ce negociem pentru România, Bulgaria și Grecia, cum pot externaliza. Încă o dată, ideea e că nu BERD oferă consultanță, ci avem o metodologie, lucrăm cu consultații la nivel local, așadar nimerim uh, doi iepuri dintr-o lovitură, da, creăm rețeaua, dar dezvoltați de asemenea uh, consultanțe la nivel local, astfel încât aceștia să primească clientul și să ofere în același timp um, consultanță de calitate. Profitați așadar de experiența noastră, avem contactele necesare și am dori să ne aducem aportul la structurarea EFSI, pentru că noi suntem prezenți la fața locului în aceste țări. Am dorit să lucrăm cu partenerii din cadrul BEI, și folosind garanțiile EFSI am putea avea abordare cu un risc sporit, folosind mai bine platformele de investiții. Încă o dată, vă sunt la dispoziție în elaborarea proiectelor de infrastructură. Am făcut acest lucru. În România, de pildă, am pregătit primele șapte proiecte de mobilitate inteligentă și am finanțat aceste proiecte fără nicio garanție. Fără garanție suverană, așadar fără garanție din partea EFSI, am contribuit la redactarea acestor proiecte și am dorit Uh, să arătăm și în cazul altor țări ce putem oferi. Am dorit să continuăm activitatea noastră trecând de la consultanță oferită IMM-urilor la alte sectoare. Încă o dată, după cum vă spuneam, suntem partenerii dumneavoastră pentru a îmbunătăți condițiile de investiții. Avem foarte multe bănci bune în aceste țări. Haideți să le introducem astfel încât acestea să nu se nece în lichiditatea proprie. Uh, ne bucurăm așadar să vă fim parteneri în noul proiect FC2. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc uh, celor cinci invitați pentru explicațiile lor. Cred că avem cu siguranță multe încă de făcut în ceea ce privește comunicarea, simplificarea și că în cele din urmă trebuie să creăm locuri de muncă, e nevoie de consultanți, de specialiști pentru a explica, pentru a informa, pentru a face mai ușor de înțeles ceea ce încercăm să facem. Fiind spuse toate acestea și după ce v-am mulțumit, domnilor și domnilor, am să dau cuvântul acelor colegi prezenți în sală. Am să-i rog pe aceia care au uh, ocupat funcția de raportor sau de raportor din umbră fie într-o comisie comună econ-buget, fie în comisiile care au fost asociate în temeiul articolului 54 al regulamentului nostru. Are cuvântul Udo Bullman, dacă dorește să reacționeze la cele spuse. Vă rog, domnule. E foarte politicos din partea ta. Dacă Ceilalți colegi sunt interesați. Ceilalți colegi care nu au avut ocazia să ia cuvântul, le-aș lăsa lor ocazia și poți să mă treci pe listă pentru o ultimă observație, dar dacă nu există nimeni, pot și eu să încep. Dumneavoastră, domnule președinte, puteți decide. Foarte bine. Dacă doriți, în calitate de raportor, aveți două minute pentru a interveni și a reacționa. Foarte bine, atunci am să reacționez mai rugat și am să fac acest lucru. Aș dori să ne mulțumesc invitațiilor pentru toate prezentările lor. Cred că a fost o contribuție utilă la discuțiile și activitatea noastră. Există foarte multe întrebări care au apărut în urma intervențiilor dumneavoastră. Aș începe cu ultima prezentare a doamnei Suzana Hargitai. Poate ne puteți prezenta ați, ne-ați comunicat multe vești bune despre Bird. Ne puteți spune așadar de ce, în mod repetat, e mai avantajos pentru dumneavoastră să lucrați cu FC2, dar de ce, pe de altă parte, nu folosiți colaborarea cu băncile regionale de promovare. M-ar interesa din punct de vedere tehnic care este așadar avantajul pentru Bird și care este dezavantajul în a colabora cu băncile de promovare la nivel național și regional. Pentru că la ora actuală îi ceream nivelului național să introducă instrumente noi, de pildă în Portugalia, deja expertul de acolo ne-a spus că a fost nevoie să se creeze un nou sistem um, al băncilor de promovare, cum interacționează așadar diferitele instituții, cum uh, concurează, care este Avanta avantajul așadar de a se sprijini reciproc. Aceasta e, cred că, întrebarea pentru noi. Ceilalți colegi ați oferit uh, nenumărate informații. Ați prezentat uh, contextul din diferite perspective. Ați oferit perspectiva IMM-urilor, uh, perspectiva instituțiilor concrete de organizare. Pentru mine, impresia generală e că ne aflăm sub capacitatea pe care o are EFSI și trebuie să luăm în calcul acest lucru în evaluarea EFSI, cât și în ceea ce privește redactarea legislației viitoare. Dacă rezumați într-o idee care este lacuna cea mai semnificativă obstacolul cel mai mare care ne împiedică să performăm la uh, potențialul real. Există multe elemente așadar care trebuie luate în calcul, dar dacă ar fi să vă concentrați asupra unui singur punct, care ar fi acesta? Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci. Alors, je continue avec les... Mulțumesc. Continuăm cu raportorii de la Econ, începând cu domnul Caras. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auch Herr... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Cred că mulți dintre noi, în analiza lor, uh, referitor la punctele forte și punctele vulnerabile, s-au văzut confirmat și observațiile pe care le faceți ne ajută considerabil în evaluarea noastră nu e vorba doar de îmbunătățiri cosmetice și de mai mulți bani, ci e vorba să facem modificări considerabile pentru a ajunge în Liga Campionilor a proiectelor cu risc sporit. Vorbeați despre folosirea contragaranțiilor pentru întreprinderi. Mă întreb dacă într-adevăr le puteți folosi, domnule Sagmeister, ne puteți oferi mai multe detalii? Am rămas cu o întrebare deschisă. Avem aceste bănci uh, de investiții care au fost consolidate în cadrul FC pentru că doream uh, să remediem faptul că statele membre investează, investesc prea puțin în crearea uh, Uh, fondului și pentru ele e mai ușor să consolideze instituțiile naționale de credite. Prin experiența dumneavoastră, uh, prin introducerea acestor bănci în cadrul EFSI, credeți că statele membre și al dumneavoastră au uh, dobândit în acest fel capacitate suplimentară? Un al doilea domeniu îl reprezintă problema cooperării între băncile populare și instituțiile de garantare. L-ați lăudat. Mă întreb dacă puteți să ne dați uh, informații mai concrete. Și în al doilea rând, ce putem, ce trebuie să îmbunătățim astfel încât băncile de investiții să joace un rol în toate statele membre. Acestea nu se regăsesc în toate statele membre, dar sunt necesare. Un alt punct pe care l-a abordat domnul uh, Bulman în ceea ce privește capacitatea BEI. Doamnă Giamara Rucillo, vorbeați de capacitatea insuficientă. Ce ați dori să atingeți prin FC? Spuneți dumneavoastră că această capacitate nu a fost folosită uh, pe deplin, însă în același timp avem nevoie de mai mulți angajați. Uh, noi credem însă că ne aflăm implicați în prea multe proiecte tradiționale și că uh, avem prea puține proiecte care să fie cu adevărat în uh, Liga Campionilor. Ne puteți spune ce trebuie să modifice BEI și ce putem crea, ce putem obține în mod suplimentar prin EFSI pentru a atinge obiectivele EFSI. Și îmi cer scuze o ultimă întrebare. Aveți experiențe cu state terțe? Aud uh, tot mai multe probleme despre felul în care um, Finanțăm proiecte de cercetare în Israel, Statele Unite sau proiecte de cercetare um, care sunt uh, desfășurate împreună cu state terțe din afara Uniunii Europene. Dacă aveți experiență așa în acest sens și ce concluzii puteți trage? Merci. La parole. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul raportul, uh, raportorul, mă scuze, domnul Fernandes, de la bugete. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și experților pentru prezentările lor. Suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește îngrijorările noastre. O să fac și eu câteva afirmații concrete. Cred într-adevăr că putem să îmbunătățim uh, vizibilitatea, dar cum? Noi am, uh, am sprijinit foarte multe IMM-uri, dar majoritatea nu știu că s-au, s-au bucurat de sprijinul unui fond care are o garanție a bugetului, din partea bugetului Uniunii Europene. Și încă un lucru. În ceea ce privește proiecte care nici măcar nu intră în sistem. Noi știm că proiectele din sistem care au fost aprobate, că sunt sisteme care, uh, proiecte în sistem care sunt aprobate, dar și care nu sunt aprobate. Uh, Apoi însă există sisteme, este, există proiecte pentru că uh, nici nu intră în sistem, fiindcă, să zicem, uh, sunt proiecte prea mici, de 25 de milioane și nu se bucură de sprijin dar ar putea să fie uh, interesant să știm care sunt proiectele care nici măcar nu au intrat, fiindcă împreună aceste proiecte ar putea să fie sprijinite de acest fond. Apoi, acest advisory app – Insist asupra acest lucru, fiindcă este o modalitate de a asigura că proiectele sunt de o calitate mai bună. Și acum răspund, să spun singur la întrebare. Sunt și o, există și o posibilitate de a da mai multă vizibilitate fondului și mod de a crea progresul soluție în ceea ce privește platforme care pot aduna, duce la o altă putere structurale cu acest fond, EFSI. Entitățile publice nu trebuie să plătească nimic. Iar pentru IMM-uri, prețul este redus cu două treimi. Nu știu dacă entitățile știu că nu trebuie să plătească nimic, că e gratuit, iar uh, bugetul european de 20 milioane de euro anual, plătește anual 20 milioane de euro pentru acest advisory app și din intervenții reiese că cei interesați, promotorii de proiecte, nu sunt uneori nici măcar informații. Unde rezidă problema? Ce putem face? Ce uh, putem schimba în regulament? Fiindcă regulamentul, după părerea mea, este corect. Obiectivul e limpede. Dar vă spun că toată problema nu rezidă în regulament, ci în aplicarea acestuia. Dar dacă putem să îmbunătățim lucrurile, dar vă rog să ne faceți sugestii în acest sens. Apoi, un alt lucru, uh, vorbim despre diversitate sau de neconcentrarea uh, geografică și tematică. Iar eu vreau să vă întreb următorul lucru. Vreau să vă întreb dacă sunteți pentru un obiectiv ca clima. Sunt de acord că acest obiectiv să aibă o anumită cifră aferentă, și anume clima, clim, uh, clima, clima trebuie să aibă un anumit procent în alocările anuale. Ce părere aveți? Fiindcă propunerea în regulament este să existe una, să, există să avem un regulament deschis care să poate să adopte proiectele care corespund politicilor Uniunii Europene. Creșterea inteligentă, creșterea durabilă, creșterea bazată pe incluziune și să corespundă acordurilor încheiate și a, adoptat Uniunea Europeană, cum ar fi cel de la Paris. Iar întrebarea este, ce părere aveți dumneavoastră cu privire la această posibilitate de a fi stipulat într-un regulament un procent minim pentru obiectivul climatic. Dar fiindcă acum am ajuns la peste 40% cu EFSI. Mulțumesc. Domnul Ruvial are cuvântul. Doamna Ruvial. Eh bien, je donne la parole à nos coordinateurs. Atunci dau cuvântul coordonatorilor, începând cu Bern Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate doresc să le mulțumesc oaspeților prezenți pentru contribuțiile lor. Mă bucur că astăzi avem o asemenea concentrație de experți. Pentru mine este deosebit de agreabil și sper că am înțeles tot ce ați spus și sper că în analiza mea um, să pot constata, cum ați descris din punct de vedere general, foarte bine efectul pozitiv al Uniunii Europene în acest sector al economiei și anume sectorul finanțării, cum poate fi sau chiar cum iese din punctul dumneavoastră de vedere. Am însă o interpretare concretă. Am, trecu- am trecut în revistă acest dosar foarte interesant, dar aș dori să știu, de pildă, în ceea ce privește efectul de pârghie și adiționalitatea, ce înseamnă de fapt? De pildă, la un proiect oarecare, aș dori să văd, ce puțin în cazul unui proiect model, cum se calculează de fapt adiționalitatea? mai și anume și efectul de pârghie. Vorbim aici cu valori medii care într-adevăr, pot fi adevărate, dar aș dori să văd tot acestea pe baza unui proiect, pentru că din când în când avem uh, proiecte individuale care sunt aduse în discuție și văd, de pildă, că în Germania mm, s-a construit uh, un tronson de autostradă și nu sunt convins neapărat că poate fi folosit ca model pentru utilizarea eficientă a EFC. Aș dori așadar să văd uh, exemple în acest sens și v-aș ruga să-mi prezentați câteva exemple. Știu că nu prea avem foarte mult timp, dar dacă, de pildă, am trece la, dacă aș putea să vin la Bay și dacă acolo un aganjat competent ar putea să mă însoțească și să-mi spună în timpul unei zile cum se desfășoară totul, cum se fac calculele și cum se ajung cum se ajunge la rezultate. Mi-ar fi foarte util uh, dacă puteți uh, să-mi răspundeți și la întrebarea, astăzi ar fi cu atât mai bine, dar, sincer, cu mai mare plăcere aș veni să fac aceste observații uh, la fața locului și poate și alți colegi ar putea să mi se alăture. Mulțumesc. Nu sunteți izolat, domnule Riche. Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Na začiatku chcem povedať... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că am avut întotdeauna o atitudine pozitivă față de EPSI, ca și grupul meu politic. politic. Spun asta pentru că urmează niște critici. În ultima prezentare s-a făcut referire la niște proiecte în care o țară a angajat uh, 90% dintr-un proiect de la bugetul național și EFSI a furnizat restul de 5% și apoi investițiile con- continuă. Este acesta uh, dovada efectului de, de multiplicare, da? Asta înseamnă că uh, țara poate ar fi făcut investiții și fără fondurile EFSI. Nu putem să vorbim despre adiționalitatea fondului în acest caz. Și la fel, când uh, s-a oferit izolare suplimentară pentru 40 Uh, pentru 4500 de, de locuite din Franța. Același lucru, dar nu o să intru în detalii. Întotdeauna eu am uh, fost acord cu argumentul că într-o perioadă de deflație trebuie să stimulăm investițiile și să permitem țărilor să folosească să, să, să, să facă investiții fără ca acestea să fie incluse în deficitul bugetar. Dar, pe de altă parte, nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care o o țară să contribuie la EFSI. Sunt raportor din umbră pentru noile reguli bugetare, unde vom, vom uh, înlocui 15 uh, directive și regulamente printr-un, într-un document singur, un, uh, un document normativ singur, uh, unic, și se spune că uh, trebuie să se, că Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția la instrumente financiare de finanțare combinată cum ar fi EFSI. Trebuie să evităm combinarea fondurilor de coeziune cu EFSI. Singurul rezultat ar fi că am aduce coeziunea în acele domenii uh, care nu respectă criteriile de finanțare necesare pentru accesarea banilor din, fondurile de coezi- din fondul de coeziune. Iată de ce cred că poate nu mai are rost să întreb ce este adiționalitatea, cum va fi definită, cum calculăm efectul de multiplicare. Ar fi foarte bine dacă am putea să analizăm deja proiectele de punere în aplicare din, pers- din perspectiva adiționalității și din perspectiva efectului de multiplicare și atunci am vedea dacă avem investiții suplimentare în economie sau dacă FC s-a folosit pentru investiții care ar fi avut loc oricum. Asta trebuie să știm după aceea. Vom mai vedea. Mulțumesc. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes de parole de la part. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dacă îmi dați voie, aș vrea și eu să pun trei întrebări. Lors de la conception de FC, on avait... Când s-a creat FC, eh, eu am fost unul de cei care a considerat că FC ar putea să favorizeze mai degrabă pro- proiecte supranaționale, dar din câte am înțeles, totul este gestionat la nivel național și n-au apărut proiecte supranaționale. Asta în primul. În al doilea, a doua chestiune. Uh, Domnul Colmel vorbea despre finanțarea unei șosele în Germania. Mă rog, nu există oare unele proiecte, uh, unele proiecte ale colectivității publice care dispun de uh, garanție suverană, care oricum ar fi găsit bani pentru finanțare? Deci, EFSI nu este cumva un instrument pentru a deconsolida uh, finanțele publice, printr-un parteneriat uh, public-privat sau prin alte uh, aspecte, prin alte instrumente de finanțare și atunci EFSI permite deconsolidarea investițiilor publice de finanțare și a datoriei publice. De, asta, de altfel, există o posibilitate de a nu mai respecta obligațiile din uh, Pactul de Stabilitate și Creștere. Vreau să vă spuneți care sunt proiectele care n-ar fi fost finanțate de EFSI. Deci proiecte unde investiții, investitorii uh, sunt o colectivitate publică, deci care dispune de toate garanțiile care, sunt există, care există pe piață. Apoi, ultima întrebare. Cunoașteți proiecte, știți proiecte care nu ar fi fost finanțate de EFSI. Fiindcă aici, în Comisia pentru Bugete, noi avem o obsesie – și anume verificarea plus val- valorii intervențiilor europene. Putem fi siguri că există o plus valoare? Și EFSI este într-adevăr un instrument care aduce plus valoare anume sau este pur și simplu un instrument de comunicare al Uniunii Europene care vrea să uh, arate că e prezentă pe teren. Sigur, e loc de mai bine și de simplificare, țin cont de acest lucru. Și în ceea ce este simplificarea, ce aveți pe suflet? Mă gândesc că poate... Bine, noi vrem să facem lucrurile atât de bine, câteodată dăm reguli care îngreunează punerea în aplicare a, a dispozitivelor. Și înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, mă întreb dacă n-ar trebui să dăm cuvântul poate băncii europene de investiții, nu? Donc, Madame Katarina Diamara. Doamna Catarina Diamara, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Va trebui să plec în curând pentru că am un tren de prins, așa că dați-mi voie să răspund eu prima la întrebări. Există un uh, lucru care a ieșit din mai multe întrebări și anume cum uh, sunt alese sau respinse proiectele dacă acestea au acel factor de adiționalitate. Și eu și alți vorbitori au spus că avem nevoie de mai multă transparență în procesul de selecție a proiectelor. Ghidul uh, spune că proiectele vor fi selectate în conformitate cu procedurile BEI și atunci uh, se fac negocieri cu BEI în funcție de fiecare proiect sau fiecare platformă în parte. Deci un ghid de fezabilitate ar fi mai util pentru noi. Acum, în ceea ce privește adiționalitatea, aș fi foarte precaută, pentru că aceasta ține de mai multe niveluri. În primul rând, vorbim despre adiționalitate uh, în sensul uh, unei finanțări uh, europene separate de finanțarea din mecanismul Conectarea Europei sau mecanismul uh, fondurilor structurale și așa mai departe. Deci există acest efect de adiționalitate în funcție de sector, sectorul IMM-urilor din sectorul energetic, să spunem. Și apoi vedem câte fluxuri avem acolo și calculăm factorul de adiționalitate. După care avem adiționalitate în structura de inginerie financiară Banca Comercială, de exemplu, a spus că nu va da un împrumut proiectului. Când uh, datoria de tip uh, mezanin uh, sau de alt tip este alocată din BEI sau de la fondul Juncker și există și alți parteneri, atunci intervine și banca comercială. Deci este acest gen de adiționalitate. Dar mai există și alte elemente la nivel de risc, de exemplu, dar și la nivel de inginerie financiară. Pentru asta ar fi nevoie însă de mai multe explicații, dar există mai multe niveluri, nu există o singură definiție. Și apoi, pentru ca EFSI să fie mai vizibil și pentru ca hubul consultativ să fie mai util, ar trebui să se facă o aliniere, așa cum a subliniat și Udo. De exemplu, știm că un anumit tip de proiect sau un anumit tip de platformă poate să meargă la un consultant sau altul, că sunt anumite condiții și abia apoi proiectul uh, este susținut sau nu. Deci procesul trebuie să fie unul mult mai vizibil. Și aș vrea să răspund și la întrebarea legată de capacitate. Vreau să mă înțelegeți corect. Dacă vorbim despre capacitatea umană, bineînțeles că avem nevoie de mai mulți oameni pentru asta. Îmi amintesc că, că în 2007 am început cu primele instrumente financiare și atunci nu erau prea mulți oameni care să facă această treabă. Dar când vorbesc despre capacitate, mă refer la cunoștințe, în sensul că BEI știe, are cunoștințele necesare pentru a face diferite evaluări de riscuri și în multe cazuri, nu știu cum stau lucrurile în toate cazurile, însă uh, ei țin cont doar de volumul care este mai mare. Dar BEI știe cum să procedeze. Acum, uh, discuția despre câți oameni trebuie să fie implicați este diferită. Și un ultim comentariu legat de alocarea fondurilor. Putem să ne uităm la evaluarea ex ante uh, țară cu țară, care a fost făcută înainte de 2014 pentru alocarea uh, fondurilor structurale și de investiții. Și trebuie să vedem care sunt nevoile fiecărui sector din fiecare țară. Bineînțeles că de multe ori uh, acestea se încadrează în țintele europene, precum reducerea emisiilor și altele de genul. Dar uh, nu m-aș limita la un nivel supranațional, pentru că țările sunt diferite. Trebuie să vedem care sunt lacunele în materie de finanțare și atunci va trebui să analizăm situația națională sau situația sectorială, în loc să spunem uh, alocăm mai mulți bani pentru energie sau pentru transporturi așa la un nivel general. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu am să dau cuvântul nici Comisiei, nici Consiliului, pentru că avem uh, o reuniune la Bruxelles la ora 19 luni seara. Pardon, la Strasburg, spune domnul președinte. Și vom face atunci uh, bilanțul cu privire la punerea în aplicare a FC și FC2. Uh, domnul profesor Carlos Sechi dorește să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș vrea să mă refer și eu la unele dintre întrebările foarte interesante care au fost formulate în timpul dezbaterii și aș vrea să fac câteva comentarii generale, dar și unele mai specifice. Uh, Domnule președinte, la finalul intervenției dumneavoastră ați pus o întrebare uh, și anume că unele proiecte nu ar fi fost, fi fost finanțate fără EFSI. există um, dobânzi uh, mici, dar dacă este un proiect cu o rentabilitate mare, atunci uh, nu apelează la EFSI pentru că piața de capital uh, îți poate da finanțarea necesară. Ideea cu EFSI are legătură cu rentabilitatea proiectelor, care, prin definiție, este mai mică uh, decât uh, cea pe care piața ar fi dispusă să o financeze în condiții normale. Și, din păcate, o altă problemă este calitatea proiectelor. De ce spun asta? Problema rentabilității este foarte clară și FC, prin mecanismele sale, poate să crească rentabilitatea proiectelor. În intervenția mea vorbeam uh, despre acel uh, apel cu fonduri comune lansat pentru transport și infrastructură de transport. Aceeași este filozofia. La un proiect bun, rentabilitatea se încadrează în pachetul financiar. Există o parte reprezentată de grant, o parte reprezentată de garanție. Deci chiar dacă piața nu finanțează proiectul, prin această abordare el poate fi implementat. Dar când a fost lansat uh, FC, la început era mai greu de înțeles despre ce e vorba. Majoritatea promotorilor uh, unor astfel de proiecte erau obișnuiți cu mecanisme de subvenții sau altele de genul și, prin urmare, calitatea acestor proiecte nu era întotdeauna cea mai bună și cea mai potrivită la necesități și atunci nu puteau accesa finanțare privată mm, sau publică. Întrebați dumneavoastră care dintre aceste proiecte nu ar fi fost fi finanțate fără EFSI? Aș putea să vă dau un răspuns. Probabil că majoritatea în domeniul transporturilor și inovării uh, deci multe nu ar fi fost, uh, nu ar fi fost finanțate. Și apoi uh, vorbim și despre procedurile administrative pe care le presupune acel hub uh, consultativ. Pentru că, în general, promotorii de proiecte au această mentalitate de a se adapta la noile situații. E o supoziție personală dar uh, presupun că va rămâne valabil uh, și în viitor din cauza deficitului mare de fonduri. Acum, în ceea ce privește proiectele transfrontaliere, în domeniul transporturilor, probabil că FC nu finanțează un uh, tunel, dar poate contribui la anumite părți ale proiectului, care apoi contribuie la succesul marelui proiect transfrontalier. Este o verigă slabă și putem să continuăm să lucrăm uh, la asta pentru a o îmbunătăți, dar cred că se poate, ceva și, se poate face ceva și în această privință. În fine, domnule președinte, vreau să mai uh, menționez un lucru. Menționat, uh, menționate de antevorbitori și anume impactul parteneriatelor public privat uh, în ceea ce privește cerințele de îndatorare și de bugetare. Pe de o parte se oferă fonduri, dar pe de altă parte acestea nu pot fi utilizate. Noi la DigiMove, datorită contribuției multor colegi și altor direcții generale, am lucrat cu Eurostat, am implicat și BEI, și biroul lor de studii. Iar la sfârșitul lunii septembrie a fost publicat un ghid privind tratarea statistică a parteneriatului public-privat, mai ales în domeniul nostru de activitate. Poate că sunt un pic cam optimist, dar cred că acesta poate fi un punct de pornire pentru a revizui cerințele altor ghiduri, astfel încât să găsim o soluție adecvată și vă recomand uh, călduros să continuați uh, demersurile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnul José Fernando Figueiredo. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări și am să încerc să mă concentrez pe două, trei aspecte mai importante și pe care le întâlnesc mai des în activitatea mea de zi cu zi. În declarațiile inițiale ați spus ceva și anume că avem nevoie de mai multe investiții și investiții mai bune și dacă există spațiu de mai bine. Răspunsul meu este că da, mereu există loc de mai bine cu atât mai mult în acest caz. Există loc de mai bine în ceea ce privește canalul de distribuție al EFSI și în ceea ce privește guvernanța. Nu mă refer la guvernanță în sensul structurii fondului în sine și modul în care este gestionat și structurat, ci în sensul că ar trebui să știm exact cum sunt evaluate proiectele sau dosarele atunci când sunt depuse. Nimeni nu a spus asta, dar cred că trebuie subliniat că acesta este uh, un fond uh, care are acest efect de multiplicare. Deci uh, ei trebuie să emită obligațiuni, uh, trebuie să-și păstreze ratingul de AAA și de obicei uh, cei din uh, financiar se uită un pic uh, ciudat la această abordare de ce folosesc uh, această soluție universală. Colegii dinaintea mea nu au menționat acest lucru și potrivit diferitelor uh, niveluri uh, de evaluare a riscurilor, nu este cea mai corectă abordare. Avem diferite solicitări din partea diferitor, diferiților antreprenori, putem avea startup-uri sau tineri întreprinzători, în cazul cărora riscul este mai mare, în, cadrul, în cazul unor proiecte finanțate prin parteneriat public-privat pentru construirea de autostrăzi, de exemplu, este nevoie de un nivel mai mare de expertiză. Așadar, soluția de evaluare a riscurilor trebuie să țină cont de toate aceste elemente. Și așa cum am spus și mai devreme, poate că ar trebui să facem o cartografiere în funcție de nivelul de dezvoltare regională al întreprinzătorilor respectivi. Dacă, de exemplu, analizăm o propunere uh, din Mezzogiorno și o comparăm cu o propunere din uh, Berlin sau din centrul Parisului, răspunsul evident nu va fi același. Dacă folosim uh, același cadru de evaluare a riscului, probabil că unul, un proiect va fi refuzat, iar celălalt va fi aprobat. Nu spun că ar trebui să ținem cont uh, doar de acest criteriu, deloc, pentru că altfel s-ar pierde acel rating de AAA și orice finanțator uh, trebuie să țină cont de asta și eu, ca și uh, specialist în uh, finanțe, vă spun același lucru. Dar poate că ar trebui să avem și niște criterii de politică fără să schimbăm procesul de ansamblu. Este o observație importantă. Din câte am înțeles eu, din numeroasele prezentări pe care le-am auzit până acum, uh, de la managerii EFSI, nu doar în Portugalia, există o abordare pozitivă. Fiecare încearcă să-și protejeze capacitatea de a colecta bani de pe piețele financiare internaționale uh, la costuri mici și pentru asta este nevoie de triplu A. Dar la nivel politic trebuie să putem uh, spune Ok, nu ne deranjează că ați uh, contractat bani uh, la un cost mai mare dacă obiectivul este să um, abordați uh, o deficiență um, cu tare sau cu tare de pe piață. Aceasta ar trebui să fie abordarea. A doua observație a mea se referă la adiționalitate și la criteriul de măsurare a eficienței fondului. Există un uh, cadru care evaluează măsurile de politică, nu doar din uh, perspectiva adiționalității și a efectului de multiplicare, ci și din perspectiva altor două sau trei criterii care trebuie integrate. Sigur, adiționalitatea este importantă, dar este foarte important să privim și alți aspecti Mă refer la adiționalitate, la multiplicare, în fine, oricare ar fi termenul pe care îl folosim. Este unul dintre criteriile cele mai importante. Dar și eficiența și eficacitatea instrumentelor trebuie să fie incluse ca și criterii în uh, grila de indicatori de evaluare a măsurilor. Sigur că, din punct de vedere matematic, putem avea o adiționalitate mai mare, în sensul că întreprinzătorii au mai mulți bani, dar, pe de altă parte, acea măsură poate să nu fie eficientă pentru că nu și-a atins obiectivele. Așadar, în această analiză ar trebui să mai includem uh, câteva criterii în plus. Și dacă vreți, uh, vă stau la dispoziție uh, pentru a contribui cu cunoștințele noastre tehnice. Și putem sprijini Parlamentul în acest sens. Apoi, în ceea ce privește distribuția geografică și platformele, vă pot spune din propria mea experiență, nu doar în această funcție publică, ci și din uh, um, experiența în uh, alte companii de investiții private și fonduri de capital. Când vorbim despre infrastructură, nu e greu să avem platforme paneuropene, dar când vorbim despre platforme de investiții pentru uh, companii mici și medii, nu este atât de ușor să uh, creezi o platformă paneuropeană în Uniunea Europeană. Și, sincer vorbind, uh, este important să conștientizăm acest lucru pentru că există constrângeri juridice, constrângeri de reglementare și fiscale. Atunci când creăm o platformă pentru investiții în San Francisco, de exemplu, știm că în toată America există cam același cadru de reglementare și fiscal. Mă rog, uh, unele state au uh, cote de impozit uh, pe profit mai favorabile, Uh, dar, în general, situația este cam aceeași, pe când în Europa situația este foarte diferită. Uh, noi, uh, de exemplu, suntem membri ai platformei create pentru FC, dar trebuie să fim foarte atenți. M-ați întrebat, domnule președinte, cum am putea să facem ca lucrurile să funcționeze aș spune că nu trebuie să privim doar aspectul financiar sau pachetul financiar. Trebuie să mergem și mai departe și să vorbim și despre consolidarea acestei piețe în anumite regiuni europene, pentru că altfel uh, va fi greu să avem o soluție universală care să se potrivească pentru toate situațiile. De exemplu, dacă creez o platformă în Austria, sunt aici cu prietenul meu uh, Bernard și vreau să fac o investiție într-o companie portugheză, și dacă caut o investiție alternativă în Germania, aș putea să constat că lucrurile sunt complet diferite din punctul de vedere al um, birocrației, impozitului pe profit sau uh, rentabilității investiției. Dacă, de exemplu, mă duc să creez o platformă la Paris, la Madrid sau la Vilnius, situația este total diferită și aceasta este realitatea. pare rău că sunt așa direct, dar aceasta este realitatea cu care ne confruntăm în uh, acest proces. Și, în cele din urmă, aș dori să mă refer la ceea ce spunea domnul Udo. Uh, vorbeați că, despre faptul că avem o performanță sub așteptări. În ceea ce privește performanța, trebuie să fim atenți la un lucru. Și anume că aceste instrumente sunt foarte utile și am spus asta în prezentarea mea. Și felicit Parlamentul și Uniunea Europeană că discută creșterea bugetului. Dar aceasta este doar uh, o piesă din puzzle. Dacă ne uităm la firme inovatoare și la crearea de locuri de muncă inovatoare, trebuie să privim uh, ambele fațete, în sensul că creăm niște instrumente, punem bani pe piață, dar acestea nu funcționează așa cum ne dorim dacă nu uh, acționăm și pe partea de cerere, pe partea de formare, de pregătire a întreprinzătorilor, a celor care formulează cererea pentru a satisface obiectivele noastre de politică. De aceea spuneam că acel uh, hub uh, consultativ uh, ar putea să fie un prim pas, nu neapărat să-i pregătească pe antreprenori, dar ar putea măcar să mediatizeze mai mult FC și să privească nu doar din perspectiva uh, ofertei de fonduri, aceasta este partea cea mai ușoară, dar să țină cont și de partea mai dificilă de a crea cerere, de a genera cerere pentru fonduri, pentru că întreprinzătorii și proiectele sunt cei care adaugă valoare la economie, la țări și așa mai departe. Mulțumesc! Merci, quand vous... Mulțumesc! Însă când spuneți că vei este îngrijorată de triplul A, de ratingul de triplu A, spuneți că de fapt, pentru că dacă tot vorbim de triplu A, nu ne asumăm prea multe riscuri și rămânem în cele din urmă cu un fond european de investiții strategice care ar trebui să fie asumat, uh, acele investiții pe care nu și le-ar fi asumat piața. Răspunsul meu e, domnule, riscăm ca și puțin în anumite segmente să ne lovim de acest răspuns. nu uh, în ceea ce privește toate proiectele, pentru că multe sunt proiecte publice. Există însă un segment al pieței care riscă să ajungă acolo. Însă, în ceea ce privește piețele publice, nu aveți probleme, pentru că sunt gestionate de state. Aceasta este problema. Nu aveți o alternativă în acest sens. Aceasta este problema uneori. Viața publică, sincer, da, piețele se ocupă rapid pentru că e vorba de datorie suverană. Foarte bine. Are acum cuvântul domnul Bernard Zagmeister. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să răspund întrebărilor domnului Caras, și anume, unde este rezultatul concret și aș dori să vă dau un exemplu în ceea ce privește Banca de Promovare Germană. EFSI duce pur și simplu la faptul că uh, situații individuale să ne putem asuma mai multe riscuri, deci o cotă sporită de risc, cât și uh, în acest fel să putem însoți un randament mai slab. Aici există într-adevăr adiționalitatea, nu se poate cuantifica întotdeauna pentru că, după cum am auzit, depinde de cerere și cererea oscilează, însă principiul de bază e ca în acest fel sporesc posibilitățile noastre, nu doar să ne asumăm mai mult risc, ci și în cadrul bugetului național să avem mai multe proiecte pe care le putem însoți. Era prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. În ce condiții oferă întreprinderile și statele membre contribuții. Vă pot da aici exemplul Austriei, a durat ceva până din punct de vedere politic am putut să ne impunem, însă în cele din urmă punem în aplicare decizii referitoare la propriul nostru buget, care a fost majorat cu 15% față de nivelul anterior. Există așadar un efect suplimentar pe lângă efectul FC, că astfel încât resursele proprii uh, sunt majorate, putem în acest fel să ne asumăm mai multe proiecte, un risc sporit poate răspunde în acest fel și întrebării privind adiționalitatea. În cazul Austriei, în ceea ce privește valoarea exante a proiectelor, trebuia să privim îndeaproape care este impactul macroeconomic. Cu alte cuvinte, care este potențialul de inovare în aceste proiecte, câte locuri de muncă se vor crea, care este rata de creștere, iar atunci când șansele sunt considerabile, putem să ne asumăm mai multe riscuri sau putem asuma în cazul unui proiect individual un risc sporit sau putem aprecia, putem um, de pildă primi în portofoliul nostru o întreprindere care are condiții de randament ceva mai slabe. În continuare, um, aranjamentele cu instituțiile UE și cu grupul BERD se concretizează mai ales în um, cazul unor asociații, precum Asociația Instituțiilor de Garantare Europene, toți membrii primesc informații, prim, avem informații uh, disponibile despre toți membrii care sunt puse la un, uh, la un loc și care pot fi comunicate în acest fel inf, uh, instituțiilor partenere. Printre membrii noștri se numără și IMM-uri, noi suntem așadar direct pe piață, îi uh, cunoaștem, cunoaștem care sunt nevoile IMM-urilor, uh, Iată de unde variază și recomandările noastre când apar uh, noi programe, de pildă Austria, în etapa pilot a Inofin. Am uh, avut o etapă pilot destul de mică pentru a testa dacă designul uh, programului a fost unul rezonabil. Austria a fost practic o piață de testare. Am constatat că stabilirea prețurilor nu se făcuse în mod corespunzător iar în urma acestor constatări, um, cei care au creat programul au putut să tragă învățăminte, au putut să, adapt, să aplice aceste consecințe, aceste concluzii. Iată de ce cooperarea este una cât se poate de ronică. Mulțumesc înainte de a da cuvântul uh, doamna Suzana Hagitai. Aș dori să vă rog, să vă întreb, uh, doamnă, dacă în cele din urmă când s-a decis punerea în aplicare a EFSI, Gestiunea a fost uh, pusă în mâinile BEI, dacă atunci la Baird nu v-ați întrebat de ce nu ați fost implicați de asemenea, pentru că Baird uh, deține, este deținut în 63% de statele membre. Sunteți obligați, prin urmare, să treceți prin BEI. Nu știu dacă veți răspunde la această întrebare, însă, în fond și la urma urmei, Um, totuși aș vrea să știu care este răspunsul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să revin asupra unor 3-4 chestiuni care au fost discutate mai în detaliu. Aflăm oricum la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări suplimentare. În primul rând, care e nevoia pentru BER? Dacă e să colaborăm pe EFSI. V-am spus că ne plac riscurile. Trebuie să privim însă care sunt riscurile pe care le finanțăm. Și vă dau trei exemple în acest sens. Destul de multe companii din regiunile unde lucrăm au nevoie de restructurare um, operațională. Putem, așadar, au nevoie de restructurarea pe care o facem noi. De ce, așadar, nu ne alăturăm și între Grecia și România și Croația nu facem o restructurare financiară pentru companii și în același timp să le permitem să facă investiții de capacitate. Iată unde am putea împărți riscurile, nu avem nevoie de garanțiile EFSI, ci avem nevoie de un partener care să asume acest risc suplimentar și există foarte multe companii pentru că se pare că am suferit de o mică criză între 2008 și 2010. În al doilea rând, Există o companie regională feroviară. Aceștia ar dori să primească uh, un nou mate- să dobândească un nou material rulant, ecologic, să ofere mai bune, servicii mai bune, însă serviciul uh, lor de, contract, de contracte de servicii publice e disponibil pentru 8 ani doar, iar uh, finanțarea ar presupune 15 ani. Noi nu putem aloca însă finanțarea decât dacă ar exista un contract pe 15 ani. Putem face împreună acest lucru? Da, serviciile s-ar îmbunătăți, există, nu există o garanție suverană, nici măcar fonduri de restructurare nu sunt implicate. E fezabil, dar avem nevoie de um, acel imbold suplimentar. În al doilea rând, avem o companie de servicii energetice private, excelentă, merge din oraș în oraș, primește contracte, dar are nevoie de un mic impuls pentru aceste proiecte. Am putea să ne asumăm o anumită cotă, dar avem nevoie de un partener cu care să împărțim riscurile. Sunt proiecte, nu care merg pe bandă rulantă, dar după cum spuneam uh, în prezentarea mea, o parte dintre acestea ar putea să fie extinse în platforme unde acest imbol suplimentar ne-ar putea fi de folos. Încă o dată, companii care trebuie să se restructureze din punct de vedere financiar și care au nevoie de investiții. Există o serie de companii care ar avea nevoie de acest imbold de capital suplimentar. Avem nevoie de un partener așadar. De ce nu lucrăm cu băncile naționale de promovare, noi le spunem bănci de dezvoltare, ne-ați cerut să lucrăm cu băncile private, cu băncile comerciale. Iată mandatul pe care l-am primit, trebuie să impulsionăm împrumuturile comerciale, trebuie să încurajăm partenerii comerciali să își depășească limitele atunci când colaborează cu noi. În al doilea rând, și eu trebuie să mă deplasez pentru că dorim să lucrăm cu ei în finanțare paralelă, nu în fiecare țară, dar în regiunea noastră, după cum vă spuneam, între Varșovia și Atena și alte țări. Există bănci de dezvoltare care au capacitatea și potențialul de a face ingineria financiară necesară pentru a face această restructurare. Avem nevoie așadar de un mandat în anumite state s-au creat aceste fonduri, ale, acest fond al fondurilor separat de băncile lor de dezvoltare, pentru că ingineria financiară ține de domeniul al cuiva. În al treilea rând, pentru EFSI am văzut că funcționează cel puțin în cele 12 țări uh, unde suntem noi activi, efectul este important. Am înțeles că um, hub pentru investiții se uh, decentralizează. Îmi cer scuze, vedeți clar că limba engleză nu uh, e limba mea maternă, dar trebuie să discutăm cu promotorii de proiecte, trebuie să ne implicăm direct, nu vom oferi sprijin fiecărui IMM, dar pentru marile proiecte de infrastructură, pentru companiile de utilități, pentru parteneriatele public-privat, trebuie să fie implicat direct. Este extraordinar să dispunem de portalul de investiții, însă nu uh, folosim FC printr-un portal de investiții. Îmi cer scuze dacă sună uh, frivol. Uh, am trecut deja cu câteva minute bune peste ora 6, dar uh, trebuie să putem să uh, ne adresăm direct acestor uh, întreprinderi de nivel mediu. În al doilea rând, în ultimul rând, caracterul adițional și efectul de pârghie, aș dori să vă ofer informații suplimentare cu mare plăcere, pentru că noi de fiecare dată când mergem la întâlnirea cu Consiliul Director, <coughs> suntem puși, suntem strânși cu ușa de dumneavoastră, acționarii noștri. Noi spunem impact de tranziție, ei Eh, trebuie să ne spună, ne întreabă ce mi-aduci eh, diferit de eh, marea masă a proiectelor. Pentru noi, în ultimii 20 de ani, fiecare proiect a trebuit să treacă prin această evaluare. Dați-mi voie să vă încurajez și pe dumneavoastră să vă gândiți la acest lucru. Noi am discutat cu colegii noștri de la BEI. Cred că politicienii doresc un proiect de amploare și adițional. Ehm, pentru FC cred că accentul s-ar pune mai degrabă pe caracterul adițional, pentru că e foarte greu eh, să îndeplinești criteriile, impact sporit, așteptări ridicate și așa mai departe. Eu, după părerea mea, așteptările au fost foarte mari pentru că această inițiativă să funcționeze în nici doi ani. E un pic uh, un sentiment de solidaritate față de colegii mei de la BEI, care deja de-a doua zi au trebuit să livreze această, acest caracter adițional. Mulțumesc! Mulțumesc, mă îndrept acum înspre cei doi raportori care deja lucrează asupra FC2 pentru a-i întreba dacă au observații de făcut. Îi invit să ia cuvântul dacă doresc. Domnul José Manuel Fernandez, foarte succint pentru a vă mulțumi Intervențiile sunt extrem de utile pentru munca noastră, dar reprezintă de asemenea și confirmarea îngrijorărilor pe care le avem, și anume că FC merge bine, dar poate fi îmbunătățit. Este concluzia pe care cred că o putem trage cu toții. Din punctul nostru de vedere, dorim ca acest FC2 acest nou regulament să fie gata până la data de 30 iunie. Sperăm, sperăm ca și Consiliul să fie la înălțimea acestui obiectiv. Problema adiționalității este un lucru care, după cum spuneam la început, poate fi îmbunătățit. Pentru mine, a anticipa un proiect înseamnă deja un caracter adițional, iar obiectivul EFSI este de a consolida acum investițiile în Uniunea Europeană. E clar, vom uh, continua cu comunicările experților uh, care au făcut niște prezentări excelente Cred că acest proiect, inclus în planul Juncker, este cu siguranță un lucru important pentru Europa și e un copil mic și îi cerem foarte mult. Nu are nici măcar 2 ani și vedem că merge foarte repede, însă funcționează. Spre deosebire de ce credeau mulți oameni, și care punea sub semnul întrebării importanța pentru toate statele membre. EFSI are o problemă, cere proactivitate, proactivitate din partea statelor membre, din partea regiunilor. Criticăm BEI și trebuie să facem acest lucru, însă, oricum, BEI și-a schimbat cultura odată cu EFSI trebuie să facă mai multe, un lucru cu care sunt absolut de acord. Este important uh, cuvântul transparență. E nevoie de transparență în această decizie. Trebuie să cunoaștem motivele care duc la aprobarea unui proiect, precum uh, și motivele de a refuza un proiect. Le mulțumesc încă o dată experților pentru intervențiile lor excelente. Mulțumesc, Udo Bulman. Încă o dată, din punctul meu de vedere, multe mulțumiri experților, cât și acelora care au luat cuvântul uh, de-a lungul acestor uh, discuții. Am aflat foarte multe, domnule președinte, dați-mi voi să rezum în câteva puncte pe care le vom relua în discuțiile cu um, partenerii noștri din instituție și la Consiliu. Sunt uh, extrem de entuziasmat de abordarea uh, implicării directe, pentru că doar așa EFSI poate fi încolonat de succes. Trebuie să ne implicăm în uh, regiuni unde avem nevoie de investiții de calitate, trebuie să fie una din orientările noastre în ceea ce privește legiferarea în a doua parte și merge mână în mână cu ideea de a folosi capacitatea de plină care există deja în BEI, dar și la alte instituții. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de domnul Feredo, care scotea în evidență că există o contradicție între uh, structura unui fond care trebuie să ia în calcul uh, ratingul AAA și, pe de altă parte, să-i spunem, misiunea politică declarată uh, pentru EFSI de a aborda acele inițiative mai riscante. Putem să analizăm situația, însă nu putem să ne declarăm mulțumiți uh, cu acest răspuns. Dacă Bey spune, eu sunt principalul promotor al ideii, iar dacă, după cum spunea și Jose Manuel, sunt gata să-mi schimb uh, profilul, să-mi schimb abordarea după care să revin uh, la face lucrurile ca până acum, cu scuza că um, e un rating triplu A, avem atunci o problemă. Problemă pe care trebuie să o rezolvăm și există și alternative, trebuie să ne gândim la diferite abordări după care domnul Zagmeister ne vorbea de posibilitatea realizării unor evaluări exante pe fundalul analizei macroeconomice, după care să venim cu următorul portofoliu și să spunem, aceasta e situația, asumați-vă mai mult risc în avantajul rezultatelor totale. altă un lucru pe care trebuie să-l fac pentru a rămâne pe piață. Ce putem aștepta de la BEI, cel puțin, e că BEI va face calcule formale, BEI procedează într-un mod transparent, Într-adevăr, sunt de acord, există potențiale contradicții și trebuie să le conștientizăm. Poate ar trebui să luăm o hotărâre în acest sens în viitoarele inițiative legislative, dacă vrem ca EFSI să fie principalul promotor al calității pe piață. Poate nu putem defini de dinainte impactul și volumul. Trebuie să luăm decizii prudente și trebuie să avem grijă în momentul în care stabilim profilul pentru un proiect câștigător. Iată concluzia mea pentru astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru explicațiile pe care mi le-au adus. Le mulțumesc raportorilor, le mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la acest schimb de opinie extrem de um, edificator. Avem ambiția de a face din FC și mai ales din fc 2 un instrument cu o valoare adăugată, să ajungem la concluzia că fără el uh, anumite investiții nu s-ar fi concretizat. Este o obligație imperativă. Cum putem să ne asumăm un risc pe care piețele nu și l-ar asuma? Iată greutatea exercițiului. Am observat foarte bine că era nevoie de simplificare dacă există simplificare și comunicarea va fi mult mai simplă și că ar fi nevoie de asemenea de o convergență suplimentară a legislației și uh, a reglementării naționale și că din acest punct de vedere una din principalele frâne pentru investițiile în Uniunea Europeană este tocmai această fragmentare a reglementărilor și a legislației și aici uh, există în continuare loc pentru mult progres. Având în vedere că în curând vom vota acest raport, va fi o contribuție utilă pentru a întări încrederea și pentru a încuraja investitorii să uh, acopere această lacună în investiții. Vă mulțumesc fiecăruia, mulțumesc uh, copreședintelui, dacă mai dorește să spună câte ceva. Foarte succint pentru că cred că a fost spus deja tot. Am ascultat cele spuse de raportori în uh, observațiile lor finale. Cred că putem folosi trei cuvinte puternice pentru a rezuma totul. În primul rând, adiționalitatea nu e o etichetă birocratică, e un efort permanent de a defini investiții suplimentare în ceea ce privește calitatea și capacitatea de a aborda disfuncționalitățile pieței. E nevoie de o prelucrare ulterioară a legislației, putem consolida legislația viitoare în ceea ce privește împrumuturile, uh, combinarea, folosirea platformelor naționale, garanțiile de împrumuturi și așa mai departe, dar e nevoie de, aici al doilea cuvânt, uh, și cum spunea José Manuel Fernandez, de o atitudine proactivă, nu putem lăsa niște cuvinte pe hârtie, ci avem nevoie de atitudine proactivă atât din partea Comisiei, BEI, cât și din partea celorlalți actori și cred că noi ca Parlament putem de asemenea juca un rol important în a reuni acei actori. Și în ultimul rând, al treilea cuvânt pentru noi parlamentari este esențial și este esențial să contribuim uh, la funcționarea în mod transparent. Transparența este esențială. Există um, deficiențe nu doar în legislație, ci s-a întrerupt microfonul vorbitorului. Este un proiect încă foarte tânăr, mai e încă mult de făcut, dar e un proiect care poate crește și se poate concretiza în într-o inițiativă care să ofere locuri de muncă și creștere în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. A fost un seminar foarte interesant și util. Mulțumesc! Înainte de a conchide, aș dori să mulțumesc departamentului tematic și mai ales domnului Bergen și asistanților lor care au fost uh, cei care au uh, pregătit acest atelier. Vă mulțumesc!